Benvenuti a tutti, diamo inizio. Bine ați venit cu toții. Începem cu aprobarea ordinii de zi. Dragi colegi, Comisia ne-a propus să ne informeze înainte de a transmite oficial Parlamentului noua propunere a Comisiei în legătură cu uh, urmele de organisme modificate genetic uh, în furajele pentru animale. Uh, este un dosar foarte important care va fi abordat conform procedurii de reglementare cu control, o procedură de comitologie în care Parlamentul participă, are o participare importantă. De aceea propun să adăugăm acest punct pe ordine de zi și să-l discutăm înainte de atelierul pe tema pacului. Dacă sunteți de acord, considerăm ordinea de zi ca fiind uh, adoptată cu această modificare. Vă mulțumesc! Comunicările președintelui. Ședința de astăzi va fi transmisă în direct pe internet. Punctul 3 de pe ordinea de zi. Rezistența la antibiotice. Adoptarea întrebării orale coordonatorii au hotărât uh, să transmită o întrebare orală în legătură cu rezistența la antibiotice. Această întrebare orală va fost distribuită, textul ei va fost distribuit și coordonatorii au hotărât de asemenea că trebuie să adăugăm la această întrebare orală un uh, proiect de rezoluție a comisiei noastre. Astfel, dosarul uh, va putea fi abordat în plenară în mai sau iunie. Dacă nu aveți obiecții, considerăm această întrebare orală ca fiind adoptată. Punctul 4 de pe ordinea de zi. Modificarea regulamentului c 1234-2007 al Consiliului în legătură cu relațiile contractuale în sectorul laptelui uh, și produselor uh, din lapte, produselor lactate. Uh, raportul este James Nicholson. Nu este prezent. Dragi colegi, după cum vă aduceți aminte, după criza sectorului laptelui din 2009, Comisia Europeană a propus un pachet legislativ cu obiectivul de a stabiliza piața, de a reechilibra cererea și ofertă, oferta printr-o consolidare a contractelor dintre uh, producători uh, și uh, firmele care transformă laptele în produse. Uh, obiectivul uh, este ca forța uh, negocierilor, forța contractuală a producătorilor să fie consolidată uh, și uh, să se ofere mai bună transparență de-a lungul întregului lanț de aprovizionare în sectorul laptelui. Chiar dacă aceste uh, propuneri merg în direcția cea bună, mai sunt multe lucruri de clarificat. Aș dori să dau cuvântul imediat lui James, care tocmai s-a alăturat nouă, James Nicholson, pentru a avea un prim schimb de opinii în legătură cu această propunere. Mulțumesc reprezentanților Comisiei, Ulgar și ceilalți. Deci, imediat după intervenția lui James Nicholson, va urma dezbaterea. Și deci, dacă doriți să vă înscrieți la cuvânt, să semnalați acest lucru secretariatului. James, te rog. Uh, thank you very much, Chairman. First of all, uh, I would like to start by saying... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep prin a spune că, în principiu, aceste propuneri au fost privite pozitiv de reprezentanții industriei. M-am întâlnit cu mulți acolo implicați uh, din uh, diferite, uh, diferite verigi ale lanțului laptelui, organizații de la nivel european, organizații naționale, de asemenea, Reacția inițială, deci, pare destul de pozitivă, dar, bineînțeles, dacă analizăm propunerile în detalii, cred că anumite aspecte trebuie clarificate și altele ameliorate. Pentru că aceste propuneri vor avea uh, o influență importantă asupra modului în care va funcționa acest sector după abolirea cotelor în 2015. Deci trebuie să ținem cont de impactul pe care îl vor avea asupra sectorului după acest moment. Aș dori să subliniez câteva uh, aspecte acum. Încerc în calitate de raportor să fiu cât mai deschis și să ascult punctele de vedere ale colegilor. Totuși, uh, aș dori să menționez patru aspecte legate de aceste propuneri. În ceea ce privește contractele, aspectele contractuale, cred că trebuie să ne întrebăm, în primul rând, doresc într-adevăr fermierii aceste contracte? Pentru că anumite organizații ale fermierilor uh, au, s-au opus acestor contracte. Dar dacă aderarea la contract este voluntară la nivelul statelor membre, cred că acest lucru este un lucru bun, pentru că oferă statelor membre această flexibilitate de care au nevoie. Totuși, m-ar interesa care stat membru uh, nu va folosi această opțiune până la urmă. În legătură cu termenii contractelor, uh, cred că acestea sunt foarte importante în ceea ce privește prețul, volumul sau ex caracterul exclusiv al contractelor. Trebuie ca aceste lucruri să fie prevăzute foarte clar în text. Eu aș propune să lăsăm cât mai multă flexibilitate. O opțiune a fi să revenim la versiunea inițială a textului, în care orice fermier ar putea cere un contract dacă dorește. Chiar dacă contractele nu sunt obligatorii în anumite state membre, și voi ține cont de acest aspect, uh, cred că e nevoie de această flexibilitate. Deci, cred că trebuie să fim foarte atenți care vor fi termenii uh, din aceste contracte. În ceea ce privește organizațiile producătorilor și posibilitatea lor, uh, forța lor în negocieri, este evident că acestea trebuie să aibă poziție cât mai fermă în negocieri. Uh, aceasta este o propunere care este legată cu cea de introducere a contractelor. Și uh, mă, având în vedere obiectivul acestui propuneri și anume ca uh, producătorii să fie mai bine organizați pentru a avea mai multă forță în negocieri, o poziție mai bună în negocieri, pentru a obține prețuri mai bune uh, pentru munca lor, ă, această propunere este una pozitivă. În ceea ce privește cifrele, uh, avem 33% și 3,5%. Cu siguranță aceste cifre, uh, nu toată lumea vor fi de acord uh, cu aceste cifre. Unii doresc să, ca ele să scadă, alții doresc ca ele să crească. Știu că și la Consiliu pozițiile statelor membre sunt foarte diferite în legătură cu aceste limite. Trebuie să găsim, uh, să ajungem la un rezultat echilibrat pentru că Uh, sistemul să fie eficient, uh, respectând în același timp concurența. Pentru că sunt sigur că uh, vom fi monitorizați cu multă atenție uh, pentru a vedea cum abordează această comisie lucrurile, ținând cont uh, de libera concurență. Uh, trebuie să ne asigurăm că uh, organizațiile mari nu vor avea o poziție de forță față de producătorii mici. Un alt aspect important este protecția structurilor uh, de tip cooperativă, care funcționează în multe state membre. Cred că unele țări doresc ca aceste formule să fie clarificate, altele nu. Și cred că nu trebuie să uităm statele care au uh, niveluri mici de, um, de producție de lapte, pentru că acestea poate au nevoie de soluții um, pe măsură. În ceea ce privește organizațiile uh, producătorilor, uh, trebuie să ne gândim la modul în care va fi organizat statutul cooperativelor trebuie să ținem cont și de transparența lanțului de uh, distribuția laptelui. Uh, pentru că există riscul ca producătorii din sectorul lactelui să nu aibă atâta uh, aceleași posibilități uh, de a influența prețurile de, de pe piață ca și producătorii din sectorul fructelor sau legumelor, de exemplu. Deci avem nevoie de clarificări suplimentare, uh, dar nu cred că uh, vom cere ca propunerea Comisiei să fie și mai ambițioasă acum. Uh, transparența este importantă pentru că Uh, mulți doresc să vorbească despre transparență când le convine. Uh, alte ori ignoră total această transparență. Cel mai important este faptul că uh, la un moment dat nu o să mai avem sistemul de uh, cote. Mi-aduc aminte care era situația înainte de sistemul de cote. Uh, Uh, dar țin minte și ce s-a întâmplat în 2008, în momentul în care nu am putut controla oferta de lapte în Uniunea Europeană. Deci cred că trebuie să existe uh, o centralizare a datelor în mod lunar de comisie uh, pentru a ști care este cererea și oferta la nivelul statelor membre și modul în care acestea uh, vor influența prețurile. Avem nevoie de un sistem care să uh, ne permită uh, noi aici, la nivel european, să fim informa- informați uh, de uh, situația din sectorul laptelui pentru a înțelege mai bine situația de pe piață și pentru uh, a fi uh, a putea reacționa mai repede la semnalele uh, de pe piață uh, la nivel de cerere sau ofertă. De asemenea, cred că suntem cu toții de acord că această parte din propunere este foarte pozitivă și nu Uh, și nu trebuie să impună însă poveri suplimentare la, nivel, uh, uh, la nivelul birocrației. Trebuie ca sistemul să fie cât mai simplu, deci odată pe lună să se poată apăsa pe un buton și informațiile să ajungă la nivel central în mod cât mai simplu. Aș vrea să închei spunând că anumite organizații cu care m-am consultat mi a vorbit uh, și uh, despre această ateriz- aterizare uh, fără hopuri uh, despre care li se vorbea acum câțiva ani. Am dori uh, și bineînțeles voi asculta cum înțeles ce vor spune uh, raportorii uh, din umbră și alți uh, colegi, dar cred că trebuie uh, să nu deschidem cutia Pandorei aici, deci să rămânem la conținutul acestor propuneri ale uh, Comisiei uh, și să nu exagerăm prea mult, dar în același timp îmi dau seama că uh, Uh, diferiții actori, bineînțeles, uh, doresc ca propunerile să includă elemente care să le permită protejarea propriului uh, nivel din, din lanțul aprovizionării cu lapte. Uh, sper că varianta finală a raportului să fie disponibilă cam la jumătatea lunii aprilie. Oricum, acum voi asculta cu multă atenție punctele de vedere a raportarilor din urmă și a celorlalți colegi și uh, voi încerca să integrez propunerile lor uh, în uh, propuneri uh, de amendamente de compromis uh, în legătură cu acest text pe cât posibil. Cred că acest text ne oferă posibilitatea să ne exprimăm punctul nostru de vedere al Parlamentului în legătură cu uh, modul în care trebuie să arate pe viitor sectorul laptelui, dar cred că trebuie să fim conștienți de faptul că uh, situațiile producătorilor din diferitele țări sunt foarte diferite, nivelurile producției sunt foarte diferite și nu e întotdeauna ușor să găsim o soluție care să uh, convină tuturor dar sper că textul uh, va menține flexibilitatea necesară pentru a avea o poluție care, o, o, um, politică care să funcționeze pe teren uh, în interesul tuturor, atât în interesul producătorilor, cât și în interesul uh, celor care procesează laptele sau și în interesul consumatorilor. Vă mulțumesc! Îți mulțumim, James! Acum uh, începe imediat dezbaterea. Are mai întâi cuvântul doamna Patrao Neves. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să fac două clarificări vis-a-vis -vis de această propunere de regulament. Sunt uh, două constatări critice. În primul rând, Aș dori să spun că acest document uh, propune pregătirea unui viitor fără cote, dar pentru ca acest lucru să fie sustenabil, trebuie ținut cont de întregul lanț de producție, ceea ce nu este cazul. Aici se vorbește doar de relația dintre producători și industrie, respectiv la începutul uh, lanțului de comercializare, însă distribuția este trecută cu vederea. În timp ce majoritatea cunoscătorilor spun că marile adausuri comerciale de fapt se câștigă pe finalul lanțului. O a doua constatare critică vis-a-vis -vis de acest uh, document se referă la faptul că acele state membre care au producători mari de lapte cu o putere de export uh, ridicată și unde industria poate să atingă profituri uh, bune. Acest document este așadar în favoarea acestora și de aceea mă tem că celelalte state membre ar fi neglijate și ar putea chiar și dispărea, ceea ce ar uh, duce la o lipsă de diversificare, în timp ce Comisia tot timpul ne promite că dorește să susține această diversificare. De aceea trebuie să vă spun că în momentul de față, așa cum este propunerea, nu putem fi de acord cu ea, pentru că se propune până la urmă substituirea totală a sistemului de cote. M-am limitat în intervenția mea la două puncte importante, însă un punct la fel de important îl reprezintă contractele și aici m-am consultat deja cu întregul sector pentru a putea vorbi și în numele acestuia. În special în insulele Azore s-a spus următorul lucru și anume că aceste contracte trebuie să fie obligatorii și <clears throat> identice pentru toate statele membre pentru a evita distorsionarea uh, competiției, a concurenței între <clears throat> diferitele state membre. Ar trebui să existe uh, legarea cu un index și la fel o specificare indicativă a volumelor de producție pentru ca producătorii să-și poată face o planificare corespunzătoare. Pe de altă parte, va trebui să vedem ce soluții găsim pentru acele excedente care nu se cadrează în contracte. Un alt punct vizează relațiile dintre asociațiile de producători și acele asociații intersectoriale. Eu mi-aș dori ca Comisia Europeană și Uniunea Europeană să țină cont de experiența acelor asociații profesionale intersectoriale Aici s-ar putea obține un model care să permită acestor asociații să își consolideze activitatea cu condiția ca acest model să permită o coexistență pașnică între asociațiile agricole, asociațiile uh, profesionale, dar și asociațiile din uh, industrie eu cred că mai avem de lucru la această propunere de regulament dacă ne dorim uh, păstrarea, păstrarea unei uh, agriculturi eficiente și pe viitor. Președintele are cuvântul acum doamna Iegle. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc uh, raportorului care, într-o manieră foarte clară și succintă, ne-a făcut precizări vis-a-vis -vis de <clears throat> raportul pe care ne-l propune. Eu cred că această aterizare lină, mult promisă, este un aspect important, însă ar reprezenta mai mult decât uh, conține prezenta propunere de regulament și de aceea sunt de acord cu raportorul când spune că reprezintă doar un prim pas pe care trebuie să-l facem, dar care trebuie urmat de un al doilea pas și de un al treilea pas. Faptul însă că avem un raport acum din partea uh, comisarului în funcție reprezintă totuși un progres vis-a-vis -vis de activitatea comisarei anterioare, pentru că până acum uh, se spunea că această aterizare lină este suficientă. Acum avem și o propunere concretă care să permită renunțarea la cotele de lapte, uh, iar acum ne revine nouă rolul de a găsi un model în acest sens. Și aici trebuie să recunosc că mai avem multă treabă Din discuțiile cu acele asociații cu care am discutat în Germania, sigur, în fiecare mai dorește să modifice aspecte care vizează propriile interese. Cu toate acestea, aș spune însă că ar trebui să facem acest prim pas uh, cam în direcția propusă de domnul Nicholson, asta pentru a avea un prim pas pentru a fi demarat în sfârșit lucrurile și pentru că apoi, într-un al doilea sau un al treilea pas, să facem cele necesare pe termen lung pentru a vedea cum putem găsi o soluție pentru sectorul laptului. În paralel putem învăța și de la elvețieni să vedem cum uh, putem să abordăm libertatea totală dacă ea nu funcționează așa cum ne așteptăm. Aș dori să-i mulțumesc raportorului și <clears throat> v-aș ruga, pentru că documentul va fi mai lung decât explicațiile oferite, v-aș uh, ruga însă ca per ansamblu să dăm curs uh, propunerii comisiei și pentru ca adoptarea, desigur, să aibă loc la o dată ulterioară. Domnul Morving, apoi domnul Tarabella. Köszönöm szépen, szeretettel gratulálok a raport. Mulțumesc raportorului și aș dori să-l felicit pentru activitatea depusă. Însă trebuie să atrag atenția și nu pentru prima dată asupra faptului că statele membre foste comuniste nu sunt luate deloc în considerare în acest raport, respectiv experiența acestora. Pentru care este diferența fundamentală? Raportul pleacă de la premisa că diferiții producători conlucrează în asociații în care prin care încearcă să-și promoveze interesele în relația cu procesatorii, cu magazinele, cu lanțurile multinaționale. Însă în uh, țările foste comuniste situația nu este așa. Calitatea de membru într-o cooperativă, din păcate, uh, s-a perimat Uh, pentru țăranii din uh, Ungaria, de exemplu, a fi membru într-un CAP este ceva care provoacă temeri, pentru că a fost altfel interpretat în perioada comunistă. Iar marele capital încearcă să facă profit din această situație. Și după 89 nu a existat uh, nimeni care să reprezinte uh, în fond uh, interesele producătorilor. Așadar, punctul de plecare la negocieri este cu totul diferit decât în cazul producătorilor din uh, statele vestice. În cazul țăranilor maghiar, flexibilitatea și libertatea contractuală nu sunt privite la fel de pozitiv ca în alte state, ca în așa zisele, în economiile de piață tradiționale. Un punct de plecare în democrație îl reprezintă aceleași drepturi pentru partenerii contractuali. În Ungaria, dar și în alte state fost comuniste, lucrurile nu stau așa. Atunci când raportorul solicită o mare flexibilitate, pentru ca contractele să nu fie obligatorii. Ar fi bună această flexibilitate dacă ar exista aceleași premise. Însă la noi această flexibilitate înseamnă pentru micii producători o exploatare totală până la urmă, libertate contractuală, modul de stabilire al conținutului contractelor Uh, așa ceva este pozitiv într-o democrație tradițională, dar în țările noastre și în Ungaria situația este diferită și marea provocare este să asigurăm o reprezentare a intereselor micilor producători și numele acestora, numele țăranilor uh, care produc lapte din Ungaria, v-aș ruga, domnule raportor, să țineți cont și de experiența noastră specifică și aș uh, ruga și asociațiile de producători maghiare să vă transmită aceste informații. V-aș ruga și să veniți uh, la noi în țară, în vizită, să discutați cu oamenii, că atunci veți înțelege despre ce este vorba. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Tarabela. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe de unde venim pentru a vedea unde încotro ne îndreptăm. Producția a crescut foarte mult și a fost excedentară producției în trecut, ceea ce a făcut ca Uniunea Europeană să plătească foarte scump uh, pentru niște produse pe care trebuia să le distrugă apoi. A fost uh, ceea ce s-a întâmplat cu citricele, nu doar cu laptele. Apoi s-au introdus uh, cotele și s-a anunțat dispariția acestora în 2015. În 2009, după ce s-a anunțat uh, dispariția viitoare a cotelor, asistăm la o scădere a prețurilor care trece de la 46, 46-47 de cenți la 18-19 cenți. Când raportorul James Nicholson vorbește despre flexibilitate, e bine, dacă e vorba despre adaptarea ofertei la cerere, e bine, cotele nu au fost întotdeauna flexibile uneori s-ar fi putut crește uh, cotele. Dacă e vorba de flexibilitate în ceea ce privește cotele, sunt de acord. Dacă e vorba despre flexibilitate în ceea ce privește prețurile, sau dacă luăm în calcul elemente de preț, fără a se fixa prețurile, vă atrag atenția că nu vom corecta sistemul actual. O să dau un exemplu despre care nu s-a vorbit încă, exemplul Canadei. S-a spus întotdeauna că contractualizarea nu funcționează în Elveția, însă în Canada funcționează. Am discutat cu oficialități din Canada. Acolo sistemul este foarte stabil. Prețul plătit producătorului este de 82 de cenți de dolari uh, canadieni. Cei care utilizează laptele sunt uh, transnaționale din domeniul prelucrării laptelui uh, și așa mai departe. Acolo există un birou de reglementare, biroul uh, de reglementare în sectorul laptelui, care se asigură, asigură transportarea laptelui și prețul transportului este plătit de producători. Aceștia rămân cu circa 57 de cenți pentru fiecare producător în parte. Canada taxează produsele lactate care intră în țară din afară, din exterior. Nu m-am consultat cu colegii, însă mă întreb dacă nu am putea să punem sub semnul întrebării anumite dogme ale comerțului internațional anumite dogme ale concurenței, pentru că aceste persoane sunt foarte încântate că au promovat concurența în uh, domeniul uh, telecomunicațiilor sau a energiei, ori consumatorii plătesc mai mult uneori pentru energie. Oare telecomunicațiile au devenit într-adevăr mai ieftine? condițiile de lucru în France Telecom, de exemplu, sunt mai bune? Nu vreau să distrag atenția de la subiectul pe care îl discutăm, însă aș vrea să pledez pentru un anumit model aici. Contractualizarea este o idee bună, însă mă întreb dacă nu se poate merge mai departe. Aș vrea să știu dacă raportorul nu vede cu ochi buni o reglementare publică mai puternică. Eu unul cred că dacă încredințăm sectorului privat sarcina reglementării, nu o să ajungem la un succes. Prin ce mijloace? Stocare, destocare și un observator care nu doar să observe prețurile, ci și să le adapteze pentru a asigura retribuirea echitabilă în fiecare etapă a producției. Aș vrea să știu care este poziția raportorului în privința intervenției publice. Da sau nu pentru intervenția publică? Mulțumesc. Domnul, doamna Costinger. Mulțumesc, domnule Mulțumesc raportorului pentru acest raport deosebit de important. Eu Consider că toată lumea este de acord că sectorul laptelui este unul foarte sensibil și de aceea are nevoie de soluții specifice. Salut uh, în special acea parte care se referă la transparența prețurilor și eu cred că raportorul ne-a tras foarte bine atenția asupra dilemei în care ne aflăm în uh, această privință a transparenței prețurilor. Important uh, este însă să ajungem la o soluție și o aplicare unitară la nivel de Uniune Europeană. Important este să eliminăm și prețurile de dumping pentru că știm și din rapoarte anterioare ce presiuni Uh, trebuie să suporte producătorii atunci când negociază cu procesatorii și în special cu distribuitorii. Aș dori să atrag atenția asupra situației specifice din zonele de deal și de munte. Pentru că aici multe zone nu pot fi cultivate, nu pot fi folosite decât pentru creșterea uh, animalelor și randamentul nu este același ca în zonele de șes. De aceea consider că este important să găsească și pentru aceste zone muntoase soluții adecvate și pentru viitor. Și permiteți-mi să uh, fac trimitere la versiunea inițială al pachetului vis a -vis de calitate, unde au fost uh, propuse și soluții specifice pentru zonele de munte, care au fost apoi eliminate. Mie mi se pare o abordare corespunzătoare, în special în ceea ce privește transparența și calitatea și ar fi important să se găsească soluții specifice și pentru aceste zone. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Reimers. Mulțumesc. Și aș dori să mulțumesc uh, raportorului pentru explicații și să trag atenția uh, asupra unui număr de trei puncte. Dacă e vorba acum de contracte obligatorii sau voluntare, trebuie să vedem în ce măsură putem păstra libertatea contractuală. În, din punctul meu de vedere, astfel uh, se elimină contractele obligatorii pentru că nu ar fi uh, sustenabile din punct de vedere juridic. Apoi, altă chestiune, ceea ce privește procentele de 3,5% la nivel de UE și 33% uh, la nivel uh, național. Cum trebuie privite aceste cifre? Pentru că în raport se spune că <clears throat> cooperativele sunt excluse de aici. E, e vorba aici de 3,5% comasare la nivel de UE, inclusiv cooperativele sau fără acestea. Eu cred că aici uh, punctele de vedere diferă și trebuie clarificate, trebuie să vedem de la ce bază pornim. Iar în ceea ce privește transparența, Aici avem o problemă generală. Sigur, transparența este necesară pentru control, dar prea multă transparență poate să facă și rău jucătorilor de pe piață. Și dacă cerem comisiei mai multă transparență, e bine, dar comisia va trebui să aibă grijă ca aceste date să nu plece mult mai rapid decât este nevoie către piață, pentru că astfel procesatorii și distribuitorii ar avea timp să-și facă calculele. Pe de altă parte, trebuie să ne îngrijim poate să nu se transmită aceste date uh, acestor jucători pentru că ar slăbi puterea uh, producătorilor. Pentru că asta ne spune experiența și anume că cei care sunt bine organizați în asociație au reușit întotdeauna să se descurce mai bine decât micul producător. Uh, încă o dată, transparența este bună, dar uh, nu prea multă. E o situație similară cu sarea din supă. Trei puncte. Primul vă privește personal. Sâmbătă, când Italia a jucat împotriva Irlandei într-un meci de rugby, m-am gândit la dumneavoastră. Fiii mei joacă rugby și am, toți am fost uh, pentru Italia și mm, fiii mei mi-au spus să vă transmit uh, condoleanțe pentru rezultatul jocului au uh, jucat foarte bine și ne-ar fi plăcut să asistăm la un rezultat uh, mai bun pentru Italia. În ceea ce, privinț, în ceea ce privește subiectul nostru de astăzi, Comisia intenționează să includă o prevedere care le dă producătorilor dreptul la un contract cu anumite condiții minime, chiar dacă statul nu-și exercită opțiunea de a face aceste contracte obligatorii? Este o întrebare pentru Comisie. Mark Tarabella a menționat Canada. Canada este un stat suveran care ia propriile decizii în privința agriculturii. Eu aș vrea ca Uniunea Europeană să iasă din Uniunea Europeană și să aibă propria politică în privința agriculturii. Pentru că um, producătorii de lactate din uh, Canada au un viitor uh, asigurat. Vă mulțumesc! Mulțumesc! domnul Bove și apoi uh, Iar. E un moment istoric. Marea Britanie vrea să se alinieze la poziția Canadei. Eu am înțeles că Canada a vrut să se îndepărteze de Marea Britanie, dar se pare că asistăm la o altă fază a istoriei. Cred că e interesant să vorbim despre Canada pentru că, într-adevăr, e bine să vorbim despre felul în care Canada își controlează producția. E un model care trebuie avut în vedere și care are o anumită coerență. După cum am spus și în alte foruri, Uniunea Europeană și Canada negociază la ora actuală un acord de liber schimb și în cadrul acestui acord de liber schimb Canada oferă Uniunii, oferă Uniunii Europene perspectiva de a ă, îi dispărea politica ă, produselor lactate și de a îi dispărea cotele. Dacă ajungem la, acest, ă, la așa ceva, vom asista la o catastrofă pentru producătorii canadieni și pentru multinaționale și din punctul de vedere al multinaționalelor care vor putea să facă ce vor am impresia că există riscuri foarte mari pentru producătorii de lapte, având în vedere situația din Canada și aș spune de asemenea că în Uniunea Europeană suntem pe cale de a pregăti dispariția unui mare număr de producători de lapte. Din 2009 încoace, numeroși producători au abandonat producția și numărul lor crește. Asistăm la o catastrofă. Dacă liberalizăm piețele și proiectul Comisiei nu răspunde la problemele sectorului lactate, pentru că nu avem niciun control asupra volumelor, nu se garantează un preț de bază pentru uh, producători care se integrează costul de producție și atunci cum vom menține aceste exploatații? Industria va decide și țăranii nu vor avea nicio posibilitate de a contracara industria agroalimentară, ceea ce mi se pare foarte periculos. Cred că trebuie să fim foarte atenți. Contractele nu vor fi de ajuns. Contractele existau deja. Având în vedere volumele despre care vorbim, rolul lor este derizoriu. să nu credeți că lucrurile vor merge mai bine după desfințarea cotelor de lapte în 2015. Oricum le-am, i-am spune, problema echilibrării ofertei și cererii este indispensabilă la nivel european și în uh, toate statele membre. Apoi, prețul trebuie să acopere costul de producție. Parlamentul European s-a angajat în acest sens și a și votat un raport aici, în Comisia pentru Agricultură. Trebuie să rămânem ferm pe poziție. Costurile de producție reprezintă o chestiune esențială care trebuie să figureze în regulamentul cu privire la sectorul laptelui. În ceea ce privește transparența, suntem pentru transparența prelucrătorilor de lapte și pentru transparența marii distribuții aceștia trebuie să-și uh, reveleze cifrele. Niciodată nu e transparența prea mare. Aș putea să vorbesc aici despre mai multe uh, firme din sectorul agroalimentar care ascund cifrele în ceea ce privește costurile transformării, prelucrării. Atâta timp cât au existat prețuri impuse, um, fabricile, firmele au acceptat uh, prețurile pentru că puteau să facă profit. Garantarea prețurilor nu este contradictorie cu o politică viabilă pentru țărani. Mulțumesc, domnul Iar. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc raportorului pentru raportul său, pentru că laptele este un factor important, uh, incontestabil pentru agricultura noastră europeană. O primă observație tot din general. Pentru mine, cotele de lapte reprezintă o șansă ratată. Vorbesc ca, uh, ca cineva care prin intermediul reunificării Germaniei am uh, intrat în acest spațiu în 1990. În ceea ce privește aterisarea lină, um, sigur, noi trebuie să pregătim terenul, dar și fermierii trebuie să dorească să aterizeze. Pentru că dacă nu se nivelează terenul, această disponibilitate nu va exista. Și aici și raportorul are dreptate multe aspecte nu le putem uh, soluționa decât în colaborare cu fermierii, pentru că dacă ei uh, nu <clears throat> dau uh, dovadă de disponibilitate, nu se va produce această aterizare lină. Această cotă de lapte, și aici trebuie să fim realiști și corecți, nu s-au făcut niciodată adaptările necesare la piață. Au existat propuneri de a transforma aceste cote de lapte într-un drept de furnizare. Dar și această șansă a fost ratată. Trenul a plecat din gară. Iar acum doleanțele noastre pe care dorim să le comunicăm raportorului. Eu cred că ar trebui să arătăm uh, fermierilor că și noi avem doar uh, opțiuni uh, limitate, că nu ne putem ocupa de tot și de toate, pentru că altfel ar fi socialism și eu vin dintr-o regiune unde acest sistem a eșuat. Cotele, din nou, nu mai reprezintă o soluție. Eu mi-aș dori uh, și susținerea celorlalți membri ai Comisiei pentru crearea unei plase de siguranță pentru uh, situații extreme, pentru situații de criză, astfel încât să le putem da asigurări fermierilor că atunci când prețurile scad foarte mult, să le putem veni în ajutor. La fel trebuie să ne concide situația din zonele defavorizate și aici va trebui să utilizăm cel de-al doilea pilon pentru a susține agricultura acolo, pentru că prin intermediul <clears throat> prețului la lapte nu își vor putea susține în viitor agricultura. Însă, până în momentul de față, aceste zone nu au fost luate în considerare, pentru că noi ne-am concentrat mai mult asupra producției intens, intensive. Așadar, agricultura noastră trebuie să se deschide și spre aceste zone mai puțin favorizate. În al treilea rând, în ceea ce privește asociațiile de producători. Aici avem nevoie de fermieri, de agricultori. Ei trebuie să-și dorească să participe în astfel de asociații. Pentru că nu putem noi să le organizăm aceste asociații. Ei trebuie să facă acest lucru. Și în al patrulea rând, noi, ca și Comisie pentru Agricultură, trebuie să uh, susținem și agricultura noastră vis-a-vis -vis de terți și trebuie ca și uh, politica noastră uh, externă să fie pe măsură. Acestea ar fi uh, propunerile mele pentru uh, domnul raportor. Sper să țină cont măcar în parte de ele. Mulțumesc, domnule Iar. Martin Heusling. Și uh, trebuie să vă spun că trebuie să ne grăbim pentru că agenda noastră este destul de plină astăzi. Martin, da, mulțumesc. Doream să uh, fac o precizare. Dacă stabilim reguli de piață, asta nu înseamnă că ne îndreptăm spre comunism. Poate să face confuzie aici. Pentru că noi, politicienii, dacă decidem să creăm reguli într-o piață atât de sensibilă, va trebui, uh, desigur, să corectăm puțin politica de liberalizare din ultimii ani, ceea ce este necesar. Iar uh, acum, în momentul în care avem prețuri care sunt cât de cât uh, în regulă, nu trebuie să ne amăgim, că s-ar putea ca situația să se schimbe din nou. <clears throat> Și uh, situații în care vor apărea prețuri uh, de dumping uh, pot să revină. Sunt de acord uh, cu James Nicholson când spune că e important să acordăm prioritate transparenței. Eu cred că nimeni nu trebuie să fie deranjat atunci când cerem transparență, pentru că și noi, ca decidenți politici, trebuie să știm ce se întâmplă pe piață. Și nu trebuie să pierdem din vedere faptul că avem o concentrare pe piața laptului care se va acutiza în viitor. Și de aceea, și aici nu prea avem măsuri de corecție printr-o uh, a doua printr-un al doilea pilon, pentru că s-ar putea să dispară din producătorii mici. Și de aceea trebuie să ne întrebăm cum anume putem să creștem procentul de mici producători pe această piață. Și cred că aici Comisia nu a reușit să vină cu un uh, răspuns. 3,5% mi se pare o abordare foarte restrictivă. În Germania, de pildă, tocmai se creează o nouă fabrică de procesare care va deține 5% din întreaga capacitate de nivel uh, european. Situație similară avem și în Olanda. Iar în ceea ce privește cooperativele, de multe ori se creează <clears throat> impresia că aceste cooperative sunt un fel de firme, de întreprinzători, dar acest lucru nu este real. Pentru că avem, de pildă în Germania, de a face cu cooperative care au o structură aproape de concern în care membrii cooperativelor, adică țăranii, nu mai prea au nimic de zis. De, aici, de aceea nu trebuie să plecăm de la premisa că cooperativele ar fi întreprinderi sociale. Și sigur, trebuie să ne uităm și în afară, să vedem ce se întâmplă în alte țări, s-a vorbit despre Canada, dar poate ar trebui să ne uităm și spre Elveția, și în Elveția, liberalizarea totală a eșuat și dacă ei nu reușesc uh, acest lucru pe o piață atât de mică, trebuie să ne întrebăm unde vom ajunge noi. Și trebuie să nu repetăm greșelile pe care le-au făcut alții, doar la scară mai mare. Noi trebuie să punem bazele acestei pieți, trebuie să vedem și unde stabilim plafoane pentru producția la nivel european. Și de asemenea, și aici nu vreau să vorbesc despre cote, trebuie ca și fermierii, producătorii de lapte să aibă un cuvânt de spus atunci când este vorba despre volumul de lapte o liberalizare totală consider că nu este nici în interesul consumatorilor, nici al producătorilor. Și un ultim punct, am dat uh, în lucru un studiu și s-a constatat că acolo unde în țările în care liberalizarea este totală, prețurile la consumator sunt cele mai ridicate, iar în uh, în țări cu prețuri reglementate, ca de pildă Canada, prețurile sunt mai mici decât în Statele Unite, de pildă. Grazie Martin, Sergio Gutierrez. Mulțumesc Martin, Sergio Gutierrez și apoi Ole Schmidt. Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Ne dăm cu toții seama că această propunere uh, a stârnit multe speranțe, nu doar în sectorul laptelui, ci în uh, sectorul agricol în general. Pentru că astfel de prevederi s-ar putea aplica întregul uh, sector uh, creșterii animalelor și în agricultură în general. Ne dăm cu toții seama de fapt, după criza din 2008 și după căderea piețelor, căderea burselor, s-a făcut multă speculă la nivelul bunurilor alimentare și volatilitatea pe piețe a fost mai mare în consecință. În acești ani de criză, eficiența instrumentelor, plaselor de siguranță um, și-a arătat, s-a arătat uh, efectivă mm, în ceea ce privește necesitatea intervenției uh, prin politici. Nu știu ce să spun piețele produselor alimentare nu sunt piețe perfecte, nu pot să funcționeze perfect. Cred că dacă dorim să uh, corectăm toate imperfecțiunile de pe piață, trebuie mai întâi să facem o listă cu ce trebuie corectat. Ce important este să consolidăm poziția uh, producătorilor, agricultorilor în cadrul lanțului de producție pentru a le îmbunătăți competențele și capacitatea de negociere în momentul în care se stabilesc uh, prețurile și să monitorizăm prețurile de-a lungul lanțului de producție. Putem face acest lucru prin uh, etichete, prin uh, trasabilitatea originii produselor și așa mai departe. Acestea sunt elemente esențiale pentru a garanta veniturile producătorilor. Permiteți-mi să mai fac câteva observații în legătură cu această propunere. Mai întâi, în legătură cu uh, negocierile contractuale. Bineînțeles, există anumite recitențe, anumite neîncrederi ale statelor membre, chiar la nivelul comisiei, în legătură cu ce ar putea uh, influența situația pieței interne dacă contractele sunt obligatorii. Eu cred că nu toată lumea pleacă de la aceeași poziție, uh, nu are aceeași forță în negocieri. Și am văzut ce s-a întâmplat. În unele regiuni, prețurile la lapte sunt mai mici decât costurile de producție. În anumite regiuni ale Uniunii Europene, uneori chiar cu 4 până la 7% mai mici. E vorba de prețul mediu din Uniunea Europeană. Și deci impunerea obligatorie a contractelor ar putea ajuta uh, la repararea anumitor dezechilibre. Înțeleg și uh, ezitările, obiecțiile anumitor state membre și îmi dau seama că e nevoie de limite pentru a evita abuzurile în cadrul negocierilor, dar cred că dacă stabilim un procent maxim de volum inferior nivelului de 33%, Am putea face acest lucru dacă dorim uh, să consolidăm veniturile producătorilor. Autoritățile care se ocupă de supravegherea concurenței uh, își dau seama că în anumite cazuri capacitatea colectivă de negociere nu va fi luată suficient uh, în considerare. Știm că există criterii foarte divergente în ceea ce privește funcționarea diferitelor autorități de reglementare a concurenței trebuie să vedem dacă dorim să creăm uh, criterii comune pentru organizații de producători sau nu. Pe de altă parte, cred că ar fi bine să permitem statelor membre să alege sau să aleagă dacă doresc ca contractele să fie obligatorii sau nu. Și cred că trebuie să evităm pe cât posibil adăugarea unor birocrații fără valoare adăugată. Uh, Uh, pentru că contractele obligatorii ar însemna o astfel de povară suplimentară pentru Uh, producători. În ceea ce privește organizațiile profesionale, cred că funcționarea lor trebuie să fie mai clară și funcția lor trebuie să fie mai clară, dar sunt sigur că vom putea clarifica aceste aspecte în următoarele luni. O ultimă observație, trebuie să dăm dovadă de, suflet, de suplețe și să cerem uh, uh flexibilitate în, în general la nivelul Uniunii Europene pentru ca uh, piața să evolueze bine. Mulțumesc! Mulțumesc, Ole Schmidt! Mulțumesc, domnule președinte. Câteva aspecte doar, pentru că altele au fost deja uh, abordate de colegi. Propunerea Comisiei este una bună, este o încercare reală de a îmbunătăți situația de a colecta dezechilibrele. Aș avea două întrebări colegilor de la Comisie în legătură cu două aspecte foarte importante. Din câte am înțeles din proiectul inițial, contractele urmau să fie obligatoare pentru toate statele membre dar se pare că acum în uh, uh, propunere uh, se prevede posibilitatea statelor de a alege dacă doresc contracte obligatorii sau nu. Eu cred că astfel propunerea devine mai puțin fermă, mai puțin clară, de asemenea, deschide ușa tot felul, la tot felul de, conf- de confuzii. Pentru că, în calitate de uh, jurist, cred că există un dezechilibru între producători și organizațiile consumatorilor uh, și acest lucru pune probleme. Pe de altă parte, aș dori să întreb Comisia, după ce există contract, uh, producătorul, după ce s-a achitat de contractul său, are posibilitatea de a uh, încheia un alt contract cu alt producător? Răspunsul poate părea evident, dar cine știe, poate că nu este evident pentru toată lumea. Mulțumesc. Are cuvântul acum lui Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte. În numele socialiștilor L-am auzit deja pe colegul Tarabella, raportorul din umbră, dar aș dori să vă da, exprim și părerea mea personală în legătură cu acest aspect. Mai întâi, în legătură cu ceea ce a spus domnul Iar. Acum, la sfârșitul regimului cotelor, Mm, trebuie să ne dăm seama că sfârșitul cotelor nu va veni atât de ușor, atât de simplu. Unii doresc să păstreze caracteristicile unor regiuni de producere care au propriile lor probleme. În fine, dacă nu putem scăpa de uh, sfârșitul regimului cotelor în 2015, după cum s-a spus, cred că acest document propune anumite elemente pozitive. Dar Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că nivelul, grupul la nivel înalt de la Comisie a pus mult accentul asupra relațiilor contractuale între producători uh, și uh, cei care procesează laptele, dar nu așa se, rezolv, se rezolvă toate problemele. Problema este în aval. La nivel de marketing uh, a producției pe scară largă, mm, de exemplu, situația din Portugalia, acordurile între producători și industrie implică 75% din producție care este uh, oferită prin cooperative. Deci nu aici se pune problema. Trebuie să punem mai mult uh, accentul asupra modul în, în care se face legătura dintre industrie și uh, companiile mari de uh, distribuție. Uh, Trebuie să existe cât mai multă transparență în aceste relații contractuale. Mulțumesc, are cuvântul acum domnul Sighereschi, vă rog. No, pytanie, czy... Aș avea o întrebare. Ați văzut rezultatele studiilor uh, în legătură cu nivelul cererii din 2015 și care este atitudinea producătorilor uh, în ceea ce privește nivelul producției pe viitor. Uh, sunt producătorii cu adevărat uh, orientați între, înspre dezvoltarea, creșterea producției? Pentru că nu este atât de ușor să se crească producția și punctele de vedere sunt diferite aici. Merci, monsieur président. <clears throat> bon, je... Domnul Dantin, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori mai întâi să mulțumesc raportorului pentru prezentarea sa în calitate de raportor din umbră, pentru grupul meu, din informațiile pe care le-am primit până acum, uh, pot să spun că sunt de acord din prezentarea pe care ne-a făcut-o raportorul, dar am totuși câteva observații. Cred că trebuie să facem, să pornim uh, de la aceleași elemente în analiza noastră și să cădem de acord asupra faptului că laptele este un produs care circulă în întreaga Uniune Europeană în toate direcțiile, deci uh, se supune pieței unice. Și deci o politică comună pentru lapte este foarte importantă. Acestea fiind spuse, trebuie să uh, folosim exemplul uh, cotelor. Nu știu, dacă, nu vom reveni acum la subiectul dacă se va termina cu cotele în curând sau nu. În fine, Uh, în cei 25 de ani de folosire a cotelor, la nivelul statelor membre, am, ale, am hotărât cu toții ca fiecare să poată să-și să -și aducă contribuția la această legislație și ne-am dat seama în ultimele 10 ani că doi miniștri sau doi deputați care vorbesc despre cote, de fapt, nu vorbesc despre această realitate. Dacă piața laptelui a evoluat așa cum a evoluat, trebuie să abordăm și această problemă a pentru că realitatea reglementării acestor cote a devenit foarte diferite. Cotele din Danemarca au făcut pe doamna Fischerbowl să spună că se impunea o taxă tinerilor, tinerilor agricultori și, pe de altă parte, exista o cotă strict administrativă în țara mea, de exemplu, și existau tot felul de variante la aceste poziții. Deci nu trebuie să uităm acest lucru nu dorim să reconstruim o politică uh, care să arate în mod diferit în fiecare stat membru, trebuie să creăm o politică care să fie cu adevărat unică pentru un produs unic care circulă în întreaga Uniune Europeană. Elementul cheie este, bineînțeles, piața. Și Interesele producătorilor și a marilor întreprinderi de distribuție sunt evident divergente. Noi nu trebuie să uităm și noțiunea de teritoriu. După cum a spus Elizabeth Costinger, pe anumite teritorii, producția de lapte este singura producție care poate să aducă câștiguri uh, producătorilor, uh, țăranilor, dar rentabilitatea nu este aceeași ca și în zonele unde exploatarea este mai uh, facilă și care se află mai aproape de porturi. Dar pe piața laptelui nu putem să nu ținem cont și de elemente legate de viitor. Riscăm să ne confruntăm pe viitor cu deșertificarea unor teritorii. De asemenea, trebuie să ținem cont de relațiile dintre producători și vergile din avalul lanțului. Ni se propune relații contractuale dar cred că trebuie să fim foarte preciși. Relații contractuale, pentru că în agricultură investițiile sunt importante, deci relațiile contractuale nu trebuie să fie pe o perioadă de șase luni sau un an. dar E nevoie de o durată minimă destul de lungă pentru a permite agricultorilor să obțină randament pe investițiile lor. Și uh, Autoritățile publice trebuie să definească cât mai precis aceste contracte pentru a putea controla lucrurile în caz de dezacorduri. Pentru că la un moment dat autoritățile publice, mai ales în situații de criză, va trebui să uh, intervină în conflicte între producători uh, și companiile de procesare. Și dincolo de această noțiune de contract, după cum s-a spus, uh, trebuie să ne gândim și la sistemele de distribuție și la lanțurile de supermarketuri, pentru că presiunea asupra prețurilor se, face, se pune acolo. Vedem în momentul actual, producătorii din întreaga Europa uh, se confruntă cu o creștere a propriilor cheltuieli, dar uh, supermarketurile nu doresc să negocieze noi prețuri anumite cazuri, deci nu acceptă creșterea prețurilor, uh, cer chiar ca prețurile să scadă, pretextând că concurența cu siguranță a obținut prețuri mai bune, chiar dacă nu știu sigur că așa și este. Un alt aspect uh, este chestiunea gestionării volumelor uh, pentru o producție de calitate. Am spus-o deja, trebuie să se mențin o legătură între volumul producției uh, și teritoriu, uh, trebuie să ne asigurăm că această producție este cu adevărat valorizată. Grazie, Michel. Vă mulțumesc, Michel Nota, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Acum doresc să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, care se află astăzi alături de noi, domnul Ulgart. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Lăsiți să iau cuvântul pentru că am disputat discuta toată ziua, dar nu cred că asta doriți, pentru că aveți și alte puncte importante pe ordinea de zi. Așa că voi încerca să mă limitez doar la aspectele esențiale. Mai întâi doresc să spun raportorului și tuturor deputaților că, bineînțeles, dorim să cooperăm cu dumneavoastră în cadrul acestui proces de negocieri, ambiția noastră este să avem o decizie a Consiliului și Parlamentului ei până la vară. Poate suntem optimiști, ambițioși, dar încercăm să fim și realiști, ehm, punând ca obiectiv acest calendar. În al doilea rând, este evident că această propunere nu a ieșit Uh, nu a apărut din senin. Este rezultatul uh, discuțiilor din grupul la nivel înalt uh, legătut pentru lapte și ne-am dat seama că există anumite limite impuse propunerii noastre. Nu dorim să lăsăm piața să funcționeze cum vrea. Încercăm prin propunerile noastre să reglementăm piața, dar nu prea ferm, prea mult. Deci nu vorbim de, nici de, despre modelul uh, complet uh, regle, uh, dereglementat din Noua Zeelandă și nici de un model de tip canadian foarte, foarte ferm și strict reglementat. Până în 84 Uh, ne-am aflat în aceeași situație ca Noua Zeelandă și alte uh, țări, dar uh, noi avem 500.000 de consumatori, Noua Zeelandă are 4 milioane, 500 de milioane de consumatori, Noua Zeelandă are 4 milioane de consumatori. Noi avem o producție de lapte foarte importantă pentru toate statele membre, fie că sunt mici sau mari, se află în nord, în sud, în sud sau în vest. Laptele este un element crucial în politica noastră agricolă. Trebuie să ne asigurăm că acest sector va fi, pe de o parte, competitiv și, pe de altă parte, va putea să profite de avantajul său competitiv. Trebuie să ne asigurăm că producția va fi echilibrată în întreaga Uniune Europeană, inclusiv în zonele cele mai dezavantajate sau în zonele în care condițiile de producție sunt dificile. Și cred că vom putem, putem atinge aceste obiective în același timp. Și, după cum s-a spus, avem un al doilea pilon care oferă multe posibilități de a ajuta agricultorii să devină mai competitivi sau să-i ajutăm dacă condițiile nu sunt foarte favorabile. Și în cadrul pilonului 1 uh, avem uh, articolul 68 care ar include prevederi pentru ca statele membre să poată să reglementeze și ele sectorul laptelui dacă se află într-o soluție uh, într-o situație deosebită. Acest articolul 68 nu uh, va continua să funcționeze ca atare, dar va face parte din uh, pachetul de reformă pentru 2020. Deci, cu siguranță, pe viitor uh, vom putea, uh, va putea exista o legătură între măsurile de salvgardare și, sector, și situația din sectorul laptelui. Discuția cu siguranță va continua în Comisia pentru Agricultură în legătură cu această propunere, dar aș dori acum să răspund la anumite întrebări care au fost, uh, care ne-au fost puse. Pe de o parte, de ce n-am făcut contractele obligatorii? Pentru că nu a fost posibil. Am observat acest lucru la nivelul grupului la nivel înalt, pentru că anumite state membre Sunt complet împotriva obligativității contractelor. Nu putem, deci, să impunem tuturor producătorilor din toate statele membre aceste contracte. Pe de altă parte, s-a pus întrebarea ce se întâmplă în situația în care statul membru hotărăște ca contractele să nu fie obligatorii, producătorii pot totuși să includă, să insiste uh, să aibă contract? Răspunsul este nu. Dacă statul membru hotărăște că dorește să reglementeze acest aspect, atunci trebuie să poată să o facă. Pe de altă parte, această propunere reprezintă o încercare de a împinge sectorul într-o direcție de reglementare în care producătorii să fie mai responsabili, uh, companiile de procesare trebuie să fie mai responsabile de asemenea, să fie conștienți de condițiile de pe piață și să intervină, uh, să comunice cu producătorii să le spună, iată, avem nevoie de un contract pentru o anumită cantitate, pe o anumită perioadă, pentru a putea beneficia de stabilitate, pentru a fi sigur și prețul pe care pot să-l plătesc, dar și dacă depășiți cantitatea respectivă, trebuie, respectivă, trebuie să existe flexibilitatea, posibilitatea de a ajusta prețul. Deci trebuie să spunem, contractele sunt uh, în interesul vostru, atât al producătorilor cât și al firmelor de procesare, dar trebuie să existe și o flexibilitate, să existe comunicare cu producătorii uh, ca uh, companiile de procesare să le spună uh, cum trebuie să, să se ajusteze la situația de pe piață. De asta, asta lipsea în 2008, de aceea a apărut criza din 2008. Am observat că producătorii chiar spuneau producția în ciuda situației, deși ar fi trebuit să nu mai producă. Însă nu, uh, nu, nu, le-a, le cerut nimeni să facă acest lucru și aveau dreptul să furnizeze și mai mult lapte companiei de procesare sau uh, uh, cooperativei pentru că producătorii doreau să-și acopere costurile de producție cu orice preț. Și deci, statele mem- anumite state membre pot să spună că nu doresc contracte, eu cred că ele vor fi o minoritate, dar despre ce e vorba aici? E vorba despre o situație în care uh, avem multe companii de uh, procesare uh, individuale. În Uh, Uniunea Europeană, modul în care funcționează cooperativele pune probleme în anumite state membre, cel puțin în statul pe care îl cunosc uh, cel mai bine, adică Danemarca, avem cooperative practic avem o singură cooperativă care gestionează toată producția de lapte și cooperativa știe foarte bine cum să uh, organizeze piața. Dar și pot să spună membrilor, nu trebuie să producem mai mult pentru că există anumite semnale de alarmă că urmează furtuna, deci trebuie să ajustăm producția. Trebuie să le spunem de asemenea, trebuie să comunicați cu producătorii astfel de elemente. Deci, ajustarea producției trebuie să extindă și până la sectorul privat. Iată ce lipsește. Și fie că e vorba de producători care fac parte dintr-o cooperativă, fie că livrează direct companiei de procesare, producătorii trebuie să fie asociați gestionării pieței pentru a nu ne mai confrunta cu situații ca cea din 2008-2009. când uh, piața a căzut complet, practic. Situația din 2008-2009 a fost una deosebită, pentru că nu a apărut uh, ca urmare a unei producții excesivă, ci ca urmare a scăderii uh, cererii. Un astfel de șoc poate să apară. Nu avem sisteme care să prevină astfel de șocuri, dar putem uh, să avem măsuri pentru uh, ca efectele acestor șocuri să fie uh, cât de cât minimizate. Există și cooperative care nu funcționează astăzi în Europa și membrii acestora trebuie să spună celor care conduc cooperativele că trebuie să-și schimbe metodele în interesul sectorului trebuie să existe mai multă implicare. Of the market. They have to really join forces. Uh, producătorii trebuie să se unească pentru a fi uh, avea o poziție cât mai uh, cât mai fermă, cât mai uh, puternică pe piață, pentru că actorii pe piață pot ușor să uh, Uh, profite de situație dacă există multe, mulți producători mici sau multe cooperative mici. S-a pus și o întrebare în legătură cu cei 3,5% dacă această proporție acoperă piața cu sau fără cooperative. Da, acoperă și laptele uh, furnizat de cooperative. Este o noțiune generală și anume care este ponderea acestei organizații de piață față de întreaga piață. Uh, Cred, sper că v-am răspuns astfel la toate întrebările. Dacă sunt întrebări la care n-am răspuns, pot să o fac ulterior. Dar acum aș dori să închei spunând că ne bucurăm de primirea de care s-a bucurat propunerea noastră până acum. Am fi dorit să fim mai ambițioși. Când s-a introdus cotele în 84, Avem aproximativ 1,6 milioane de agricultori producători de lapte. Acum, în același număr de state membre, avem aproximativ 220.000 de producători de lapte. Acest lucru înseamnă că pentru șapte producători în 84, când s-au introdus cotele, șase producători au părăsit uh, sectorul. Deci, cotele nu sunt soluția ideală. Au dovedit că nu sunt soluția ideală, că nu permit uh, durabilitatea uh, existenței producătorilor europeni. Poate au avut uh, efectul de a încetini procesul de restructurare, dar până la urmă în detrimentul agricultorilor care ar dori să se extindă sau să înceapă să producă lapte. Deci cotele nu sunt soluția ideală. Sunt un sistem care nu și-a dovedit o reală eficacitate. Și de aceea, cred că este important să confirmăm faptul că continuarea unei discuții în legătură cu uh, continuarea folosirii cotelor nu este în interesul sectorului, nu este în interesul producătorilor care trebuie să ia anumite decizii uh, dacă continuă să rămână în acest sector sau nu, pentru că foarte curând vom vedea că cotele nu vor mai avea nicio valoare. Astăzi, suntem cam cu 7% sub cote uh, la nivel european, deci, iată, nu funcționează, cotele nu funcționează nici pentru limitarea producției. Există efecte în anumite state membre, în vreo două state membre, după cum știți, dar în general cotele nu răspund obiectivului dorit. Acestea fiind spuse, vă invit să cooperați cât mai bine cu raportorul Sper uh, că ți avansa bine în discutarea acestei propuneri destul de tehnice, îmi dau seama. Nu este soluția ideală, dar, după cum am spus, vom continua să reglementăm piața, avem în continuare măsurile noastre de intervenții, această posibilitate mm, de a ieși din sectorul lactului, dacă este posibil, este uh, o măsură de ultim resort și dorim și să uh, extindem transparența și responsabilitatea în cadrul sistemului, instituțional, instituționalizând uh, un comitet uh, consultativ permanent în sectorul actului pentru ca toți actorii să participe în mod permanent la discuții și pentru ca noi să ne dăm seama mai bine de ce are nevoie piața. Bine. Grazie, director. Vă mulțumim, domnule director Ungar. Cu toții dorim ca acest pachet de măsuri pentru piața laptelui să ne ajute uh, producătorii să fie mai competitivi și să facă față uh, șocurilor de pe piață cu instrumente care să le permită să nu sufere atât de, de mult de pe urma volatilității prețurilor, așa cum s-a întâmplat în, întâmplat în trecut. Dau acum cuvântul lui James Nicholson pentru ultimele sale considerații și apoi trecem la punctul următor de pe ordinea de zi. Yes, Chairman, I know you're under pressure. Mulțumesc, domnule președinte. Știu că suntem sub presiunea timpului, de aceea voi fi cât mai succint. Aș dori pentru început să mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile lor, mai lungi sau mai scurte. Cred că însă, pe ansamblu, ne arată cât de dificilă este misiunea pe care ne-am propus-o. Eu cred că doamna Iegel a punctat uh, <clears throat> foarte bine că mulți sunt cei care încearcă să-și uh, majoreze avantajele prin intermediul acestei propuneri. Apoi Martin Heusling a făcut uh, referire la aceleași aspecte, s-a făcut trimitere și la Elveția și situația de acolo. Cred că totuși ar fi interesant să vedem uh, care este situația acolo, de asemenea și trimiterea domnului Tarabella la Canada. Eu înțeleg că acolo este vorba până la urmă de un uh, fel de sistem de cote A și B, cu un preț ridicat pentru cota A și un preț mai scăzut pentru cota B. Acum, din păcate, timpul uh, pe care l-am la dispoziție nu mi-a permis să uh, detaliez aceste aspecte și nu cred că vom avea nici timp să ne deplasăm în Canada și să ne convingem la fața locului. De aceea trebuie să încerc, trebuie să încerc să lucrez cu ce am la îndemână. S-a evidențiat uh, foarte clar uh, problema din noile state membre, colega mea, și vreau să o asigur că voi analiza și situația din noile state membre, pentru că am fost recent în țara dânsei și trebuie să-i spun că dacă ascultăm dezbaterea de astăzi, ne dăm seama cât de dificil este să găsim o soluție care să potrivească tuturor. Doamna Gostinger s-a referit la competiția de pe piață și doamna Reimer s-a referit la procentul de 3,5%. Va trebui să vedem împreună și cu ceilalți raportări din umbră, acum nu mai putem găsi și aici o soluție. Și în domeniul transparenței, s-au făcut, uh, s-au spus multe lucruri uh, punctuale. Iar în ceea ce privește contractele, uh, așa cum ne-a spus și reprezentantul comisiei, din șapte producători, șase au dispărut. M- Aș dori de asemenea să uh, mulțumesc uh, colegului britanic uh, pentru intervenție și mă bucur că a avut timp să urmărească meciul de rugby. Până la urmă, însă, ideea este să venim cu o soluție cu care să-i convinem și pe fermieri. Comisia însă uh, până acum a ezitat să facă uh, pași până când nu s-a confruntat cu criza din 2008-2009. Și trebuie să recunoaștem că la vremea respectivă Comisia a reușit să uh, intervină, să achiziționeze pentru contingentul de uh, criză lapte la prețuri foarte uh, bune pe care le-a, pe care l-a vândut ulterior și a făcut și un profit frumușel. De asemenea, doresc să asigur uh, Comisia că m-am întâlnit cu comisarul și uh, așteptăm cu interes și colaborarea pe viitor. În esență, însă, trebuie să ne asumăm răspunderea pentru funcționarea acestei uh, piețe și atunci când vorbim însă de protecția consumatorului, trebuie să uh, arătăm cu degetul și spre distribuitori. Reprezentantul Comisiei a mai spus că fermierii nu și-au oprit producția în 2008-2009. Trebuie să se-i spun pe șleau nu e așa de ușor uh, să te oprești să mulci vaca de la o zi la alta. Pentru că această planificare durează o perioadă mai îndelungată la fermieri. Și de aceea cred că toată lumea trebuie să-și unească forțele pentru a avea o propunere care să satisfacă uh, pe toți. Mulțumesc, James. Bineînțeles că vom reveni la acest pachet uh, legislativ uh, foarte important. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 5, prezentare din partea Comisiei a situației în sectorul cărnii de porc. Dragi colegi, uh, știți cu toții că sectorul cărnii de porc se confruntă cu o criză gravă, iar organizațiile de agricultori au evidențiat importanța unui plan de acțiune vast pentru a asigura ieșirea din criză a acestui sector. Și a insistat asupra importanței unei abordări pe termen lung pentru a garanta rentabilitatea sectorului producției cărnii de porc pentru a putea asigura și o producție eficientă și sustenabilă pentru consumatori. Am invitat Comisia să ne prezinte situația actuală și uh, propunerile Comisiei pentru instrumente de gestiune a pieței pentru a depăși criza pe termen mediu și lung. Între timp, cum știți, au fost deja prezentate măsuri pentru depozitarea privată a cărnii de porc pentru a mai degaja situația de pe piață și conform ultimelor recomandări date de Consiliul Ministrilor pentru uh, agricultură. Domnul Cioloș a anunțat uh, intenția de a pune în practică această depozitare la, în sectorul privat. Vă spun însă că nu avem timp de dezbatere și vom asculta doar prezentarea reprezentantului Comisiei. Dacă veți avea întrebări de formulat, vă rog să le prezentați secretariatului Comisiei, pentru că nu vom avea timp uh, de dezbatere astăzi. Are cuvântul domnul Ungar din partea Comisiei. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că situația poate fi sintetizată după cum urmează. Situația în ceea ce privește dioxina în Germania a fost stabilizată, mai sunt câteva ferme care sunt în carantină unde au loc investigații, însă cred că mesajul important este că chiar și în acele ferme care au fost puse în carantină și unde se analizează produsele, s-a constatat că În niciunul dintre cazuri, uh, procentul permis de dioxină nu a depășit uh, pragul limită. Așadar, în timp ce în furaje procentul de dioxină a fost uh, depășit, în produsul final, în carne, acesta, acesta s-a încadrat în limite. Bineînțeles că, dată fiind situația și abătoarele din Germania au redus prețurile de achiziție, însă situația își revine și constatăm o majorare a prețurilor de 10% acum în uh, ultimele săptămâni. situația la care a contribuit și deschiderea acestor uh, depozite private unde doar în prima săptămână uh, <clears throat> au fost cereri de depozitare de 37.000 de de tone ceea ce arată că acest instrument al uh, depozitării private are efect de stabilizare pentru piață. Dioxina dispare pe măsură ce trece timpul, iar aceste mecanisme de depozitare îi vor susține pe acei fermieri și pe acele abatoare care în condițiile date nu au fost în măsură să-și acopere costurile. Ceea ce nu înseamnă că am depășit întru totul problema, pentru că problema în esență este creșterea prețurilor la furaje, ceea ce face ca doar acei uh, crescători și acei uh, producători de furaje care au uh, avut instinctul corect de a face contracte pe termen lung pentru achiziția de materie primă pentru furaje, au reușit să se descurce pe piață. Acei crescători de porc care au reușit uh, cel mai bine să depășească această criză au fost cei care dispun și de suprafețe proprii de cultivare pentru materia primă. Însă, cei care depindeau de prețurile de moment au avut de suferit, astfel încât marjele lor, în măsura care au fost uh, pozitive, nu au reușit să acopere costurile de producție. Și asta este, până la urmă, problema fundamentală. Prețurile sunt uh, normale, am putea să le spunem, în urma ajustărilor sezoniere, însă ceea ce nu e normal este această creștere dramatică a prețului furajelor și, bineînțeles, dublate și de creșterea prețurilor la energie, ceea ce exacerbează situația pentru producători. Ei sunt așadar între Ciocan și Nicovală. Și nu se întrevede nicio soluție imediată. De aceea, domnul comisar a anunțat că Vom avea o serie de întrevederi în următoarele luni. Prima întâlnire va avea loc mâine cu un uh, grup uh, consultativ extins, unde am invitat uh, și un reprezentant al secretariatului dumneavoastră pentru a participa la aceste discuții. Vom avea și reprezentanții ai statelor membre și uh, participanții normali, producătorii, comercianții și abatoarele, asociații de consumatori, etc., care de asemenea vor participa la aceste discuții. Vom începe cu o privire de ansamblu a situației și a perspectivelor pe termen uh, scurt și lung și vom analiza să vedem uh, ce instrumente ne stau la dispoziție astăzi, instrumente existente, dar și instrumente avute în considerare în comunicarea cu privire la viitorul uh, PAC, ca de pildă instrumentele de gestiune menționate, fonduri mutuale, etc. Vom avea o a doua întâlnire la începutul lunii martie unde sperăm uh, să participe și invitați din lumea academică, pentru că trebuie menționat aici că sectorul crescătorilor de po- carne de porc, dar și de carne de pasăre se bazează foarte mult pe furaje care folosesc ca materie primă cerealele și au existat uh, elemente de gestiune în trecut, ca de pildă uh, prețurile rambursate la export, care însă astăzi nu mai au niciun sens. Însă, din uh, exporturi, nici nu am avea prea mult de câștigat datorită faptului că exporturile oricum funcționează bine. Problema, în esență, așa cum vă spuneam, este această presiune dublă la care sunt expuși producătorii. Și de aceea trebuie să vedem unde se va face ajustarea pe partea de furnizare. Și aici se constată o evoluție în ceea ce privește șeptelul de animale sau va trebui să există o ajustare la nivelul prețurilor a prețurilor în detail, a prețurilor de vânzare către consumatori. Eu însă cred că e nevoie de ajustare de ambele părți. Și dacă acest lucru nu se va întâmpla curând, producția va avea foarte mult de suferit, vor fi foarte mulți producători care nu vor mai dori, nu vor mai putea să continue, ceea ce va avea repercursiune asupra volumului și de situație în care consumatorul va trebui să plătească un preț mai ridicat dacă își dorește o felie de carne de porc pe farfurie. Ne aflăm așadar într-o situație gravă din punct de vedere structural al uh, pieții crescătorilor de porci. Uh, situația a apărut acum uh, câțiva ani, însă s-a accentuat acum și avem un număr limitat de instrumente. Vom analiza să vedem dacă există mai multe. Poate mai permiteți o, un comentariu și anume <clears throat> faptul că ne dăm cu stângul în dreptul, dacă îmi permite să spun așa, în ceea ce privește utilizarea de organisme modificate genetic, prevenim astfel uh, posibilitatea de a achiziționa furaje mai ieftine din America de Sud, de exemplu. Și dacă continuăm cu această abordare, vom continua să ne dăm cu stângul în dreptul. Mulțumesc! Mulțumesc. Spune președintele, știu că sunt câțiva colegi care ar dori să intervină, însă nu putem face acest lucru din motive de timp. Vă invit însă să transmiteți observațiile dumneavoastră secretariatului. Mulțumesc încă o dată Comisiei pentru disponibilitate și pentru metoda de lucru vis-a-vis -vis de comitetul, comisia noastră. Trecem acum la punctul următor, care privește de asemenea o informare din partea Comisiei. Voi uh, parcurge această parte rapid pentru că urmează atelierul nostru cu privire la viitorul PAC. Așadar, o informare din partea Comisiei Înainte de transmiterea oficială către Parlament a propunerii din partea uh, Comisiei cu privire la rezidurile de organisme modificate genetic în uh, alimente și furaje. Acest proiect a fost prezentat deja statelor membre și va fi votat, adoptat în uh, Comisia Permanentă din 8-9 februarie. Propunerea se supune uh, procedurii de comitologie, așadar cu control din partea Parlamentului. Pentru uh, comisia noastră de specialitate vom avea trei luni timp pentru dezbatere. Proiectul armonizează modul în care uh, vor fi făcute șantioanele și controlele de către statele membre și este considerat pragul ca 0,1% ca fiind nivelul cel mai scăzut posibil pentru a obține rezultate importante care pot fi reproduse în executarea crearea uh, eșantionării pentru control. Uh, fără dezbatere, dau cuvântul lui Ladislav Mihol din partea Comisiei, din partea Digi Sanco, care ne va da mai multe informații legătură cu acest proiect. Vă dau acum cuvântul și apoi rog colegii care doresc uh, să facă observații să le trimită în scris secretariatului. Vă rog, domnule Mico. Thank you very much. Uh, first of all... Mulțumesc. În primul rând, vă mulțumesc că îmi dați ocazia de a prezenta această propunere și aș vrea să vă spun că este prima prezentare în noua mea postură în cadrul Sanco. Aș vrea să vă mulțumesc și să vă explic pe scurt care este contextul și care este conținutul acestei propuneri. Știți că sectorul furajelor alimentare depinde foarte mult de importuri câteva cifre. 33 de milioane de tone de soia uh, sunt importuri. Se importă mai ales din Argentina, Brazilia și Statele Unite și uh, aceste importuri sunt uh, esențiale pentru creșterea animalelor. Cultivarea organismelor modificate genetic în țările terțe organisme în privința cărora autorizația Uniunii Europene este în suspans, este asociată cu un risc de urme de omc uri în produsele importate. Obiectivul acestei propuneri este de a permite importatorilor de a institui sisteme pentru a importa din aceste țări, respectând în același timp politica toleranței zero. În principiu, toleranța zero este un concept ușor de înțeles, însă aplicarea pune o serie de probleme pentru controlele oficiale și duce la o nesiguranță foarte mare pentru producători și operatori. Această nesiguranță duce la riscuri financiare atât de mari încât uh, prețurile uh, sunt de natură să stopeze importul de materii prime. Ce înseamnă propunerea noastră în practică? Își propune să armonizeze felul în care se fac controlele în statele membre. Vrem să asigurăm condiții egale în întreaga Uniune Europeană. Propunerea definește protocoalele pentru eșantionare și testare, protocoale care trebuie să fie respectate de toate statele membre. Este o propunere delicată pentru că trebuie definit pragul minim de urme de OMG-uri, prag care poate fi detectat în mod fiabil de laboratoare, în mod fiabil, repetabil, armonizat și fezabil din punct de vedere tehnic. Acest uh, nivel este de 0,1%, și am stabilit acest procent în urma rezultatelor obținute din laboratoarele noastre. Propunerea se limitează la furajele în privința cărora autorizația nu a fost acordată încă sau a expirat. Furajele care nu sunt uh, compatibile cu legislația europeană sau uh, uh, furajele care uh, depășesc pragul. Propunerea spune că, în orice caz, detectarea este monitorizată. Dacă mecanismele stabilite nu sunt suficiente pentru a garanta siguranța, pot fi adoptate măsuri de urgență de către Comisie. Adoptarea acestei propuneri este supusă procedurii de comitologie. După votul din uh, Comisia Permanentă, Parlamentul European și Consiliul vor avea o perioadă de control de trei luni. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim directorului. Putem acum să începem dezbaterile din cadrul atelierului de astăzi. Începem discuția cu privire la PAC și amintesc colegilor că după audierea din 26 ianuarie avem o audiere cu reprezentanții tuturor organizațiilor europene și vom continua să lucrăm la acest dosar foarte important. Atelierul de astăzi este consacrat celor trei aspecte aferente politicii agricole comune. Plățile directe, măsurile de piață și dezvoltarea rurală. Aș vrea să urez bun venit experților le mulțumesc pentru prezență. Stefan Tangerman, profesor la Universitatea din Göttingen și fost director pentru comerț și agricultură în OCDE. Vincent Chatrier, din Institutul uh, pentru Cercetare, a mai uh, fost prezent în comisia noastră, îl salut, și domnul Jean Bor, profesor la Universitatea Corvinus din Budapesta. Programul nostru include mai întâi prezentările celor trei experți. Fiecare dintre ei are maxim 20 de minute la dispoziție și îi rog să își respecte timpul alocat intervenției. După aceste prezentări vom avea ceva mai puțin de o oră pentru dezbateri. Fără a mai uh, întârzia, dau cuvântul primului orator. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dați-mi voie să analizez comunicarea Comisiei, mai ales în ceea ce privește plățile directe și vă mulțumesc că mi-ați uh, dat ocazia de a vă împărtăși impresiile mele. Am analizat acest document din perspectiva principiilor care stau la baza stabilire de bune politici. Sunt astăzi la pensie și mă pot pronunța asupra unei propuneri care încă nu a devenit uh, politică. OCDE-ul nu se exprimă decât în privința politicilor care au fost deja adoptate, însă acum nu mai lucrez la OCDE și ca atare Iată că pot să vorbesc despre un proiect care este în curs. Dați-mi voie să las deoparte toate mănușile diplomatice și să fiu foarte direct. Comunicarea identifică mai multe provocări importante în ceea ce privește siguranța alimentară, schimbările climatice și echilibrul teritorial există o provocare suplimentară despre care com Comisia nu vorbește, deși este provocarea principală, și anume care este viitorul plăților directe. Aceste plăți, după cum știți, au fost introduse pentru a compensa agricultorii în cazul scăderii prețurilor. Era rolul pe care trebuiau să îl joace la vremea respectivă. Nu puteam să reformăm politica de susținere a prețurilor fără a introduce această compensare. Din păcate, Când s-au introdus aceste plăți, nu s-a luat o decizie în privința viitorului lor pe termen lung. Dacă vor rămâne în vigoare, dacă vor rămâne mereu la același nivel, care va fi rolul lor după ce nu va mai fi nevoie de compensări, pentru că s-au făcut adaptări la noul cadrul uh, politic. Această comunicare este în bună parte o comunicare care spune să hotărâm că aceste plăți directe vor fi o caracteristică permanentă a PAC și să vedem cum anume. Comisia, comunicarea nu spune acest lucru în mod explicit, însă, din punctul meu de vedere, Comunicarea aceasta nu propune schimbări politice majore. Una dintre schimbări este de a modifica natura unei părți a plăților directe, plus introduce componenta ecologică despre care vom vorbi ceva mai târziu. Dacă ne gândim la provocările majore identificate între comisie, pe de o parte, și dacă ne gândim, pe de altă parte, la rolul pe care îl acordă în continuare comunicarea plăților directe, ne dăm seama că nu e foarte clar de ce plățile directe ar fi instrumentul necesar pentru a face față acestor provocări. Într-adevăr, siguranța alimentară nu este un element la care Uniunea Europeană poate avea o contribuție doar dacă se instituie plăți directe. Siguranța alimentară, într-adevăr, nu e legată doar de sărăcia celor care nu pot cumpăra alimente și, de altfel, plățile directe nu remediază această problemă. Siguranța alimentară reprezintă capacitatea la nivel mondial de a se produce suficiente alimente pentru a răspunde la cererea de pe piețele internaționale. Însă nu e nevoie de plăți directe pentru a asigura această siguranță alimentară, pentru că cererea se manifestă prin uh, prețuri. Prețurile și la ora actuală sunt uh, destul de mari și se prevede că aceste prețuri vor rămâne relativ mari, mai mari decât în trecut în orice caz. Aceste prețuri mari vor impulsiona producția și agricultorii au demonstrat în trecut că au o capacitate de reacție foarte bună la creșterea prețurilor. Și a fost uh, problema cu care s-a confruntat pacul în anii 70 și 80 de altfel. Nu putem să plecăm de la premiza că plățile directe vor crește competitivitatea agriculturii Uniunii Europene dacă, prin competitivitate, înțelegem capacitatea agricultorilor de a furniza alimente care să de a furniza aceste alimente pe baza productivității. Sigur că poți să acorzi subvenții și apoi să permiți concurența. Însă competitivitatea care rezultă de aici este artificială. Nu văd așadar cum anume plățile directe ar uh, crește competitivitatea reală și cum ar permite agricultorilor europeni să facă față provocărilor de pe piața mondială. În ceea ce privește schimbările climatice, anumite regiuni ale Uniunii Europene ar putea contribui la menținerea biodiversității, altele ar putea să ia măsuri de sequestrare a carbonului, să acorzi însă plăți la suprafață nu este un răspuns adecvat la această provocare. Există măsuri care ar fi mult mai adecvate din acest punct de vedere. La fel, în ceea ce privește echilibrul teritorial. Știți că regiunile individuale diferă foarte mult în ceea ce privește contribuția pe care o reprezintă agricultura la menținerea echilibrului economic și geografic în aceste regiuni. Plăți uh, uniforme la nivelul Uniunii Europene nu pot reprezenta un răspuns adevărat la această provocare. Deci, ca să fiu sincer, nu sunt foarte convins că propunerea este adecvată. Care este rolul pe care îl prevede Comisia pentru plăți directe, pentru plățile directe? Noua teorie este că acestea sunt necesare pentru a acorda ajutor pentru venituri care este o condiție prealabilă dacă e ca agricultura europeană să furnizeze bunuri publice de bază. Această idee este exprimată ceva mai clar într-o politică recentă a Comisiei. Întrebarea este dacă argumentul acesta este hotărător și convingător. Eu nu sunt sigur. Ajutorul pentru venit dacă își propune să realizeze echitatea, ar trebui să se bazeze pe venitul fiecărei gospodării în parte, așa cum se întâmplă atunci când vine vorba despre echitate în general. Nu este cazul plăților directe. În ceea ce privește furnizarea de bunuri publice de bază, un concept uh, pe care trebuie să recunosc că nu îl înțeleg foarte bine, însă probabil că înseamnă gestionarea terenurilor în Uniunea Europeană, furnizarea acestor bunuri publice, deci, nu este periclitată în întreaga Uniune Europeană. Chiar și într-un scenariu în care s-a renunțat cu totul la plățile directe, nu am, putea, nu am asistat la gestionarea terenurilor. E adevărat că ar exista riscuri în anumite regiuni, însă e acesta un motiv pentru a susține această politică? După cum vă dați seama, ajung la concluzia că acest uh, instrument al plăților directe la hectar nu prea își îndeplinesc uh, rolul. Sunt un instrument uh, care nu este foarte fin și care nu își îndeplinește misiunea. Dați-mi voie acum să răspund la mai multe întrebări specifice. Întrebări la care am răspuns în raportul pe care l-am adresat Parlamentului. Problema agricultorilor activi. Comisia spune că aceste plăți ar trebui să fie acordate agricultorilor activi. Înțeleg ce înseamnă un agricultor, înțeleg și ce înseamnă activ, însă nu prea înțeleg ce ar însemna agricultor activ. Poți să faci distinția între diferite grupuri în multe, multe feluri. Poți să faci distinția între activitatea agricolă și alte tipuri de activități în cadrul cărora se folosește pământul. Uh, Însă oare se justifică această diferențiere? Dacă spunem că vorbim despre, dacă vorbim despre gestiunea resurselor naturale, oare asta vrem să obținem? Sunt persoane care au terenuri de golf, alte persoane plantează copaci și întrebarea este dacă aceste persoane nu gestionează și ele resursele naturale. În ceea ce privește distinția între agricultor și proprietar absent, o altă distinție care este propusă nu de către comisie, însă este propusă în cadrul dezbaterilor publice și se spune că doar agricultorii adevărați trebuie să primească banii, ei bine, această distinție nu este valabilă pentru că plățile acestea depind de valoarea terenurilor și ca atare ajung la proprietari. Nu pot spune că plătești doar celor care își murdăresc mâinile în lucrările agricole. Nu poți garanta că banii ajung doar la ei. O altă distinție care a fost uh, propusă a fost cea între, între exploatații mari și uh, cele mici. Exploatațiile mari însă furnizează și ele bun, bunuri publice. Nu văd de ce, așadar, am, uh, nu văd cum am venit cu o definiție utilă a acestor agricultori activi. Cred că ține de percepția publică și mai puțin de obiectivele pe care își propune să le atingă această propunere. În ceea ce privește tratamentul uh, agricultorilor mici, regimul care este propus pentru aceștia, el are sens dacă ne gândim la reducerea birocrației și costurilor uh, administrative. Nu prea ar avea niciun rost dacă am spune că dăm uh, mai, bani mai mulți uh, agricultorilor mici nu ar contribui la adaptarea structurală a agriculturii, agriculturii europene. Însă are sens dacă vorbim despre reducerea birocrației. Însă dacă ne gândim la pasul următor și ne întrebăm cum anume se poate realiza acest lucru, ne dăm seama că nu se va realiza acordând plăți mai mari pentru a se acoperi aceste costuri. Pentru că atunci cheltuiești mai mulți bani pentru a asigura acest echilibru între costurile de tranzacție și uh, banii primiți. Trebuie să se reducă, de fapt, uh, cerințele administrative atât asupra exploatațiilor cât și asupra administrației publice. Asta ar însemna să nu existe niciun fel de cerințe în ceea ce privește ecocondiționalitatea, pentru că tocmai ecocondiționalitatea este cea care pune problemele birocratice cele mai mari. Și în acest caz, plățile se pot face odată la 5 ani și uh, agricultorii ar putea primi uh, certificate care să fie uh, comercializabile. Nu ar trebui să fie un sistem generalizat, însă în cazul agricultorilor mici, un astfel de sistem ar avea un sens și le-ar permite să facă adaptările necesare. Am fost întrebat care ar fi impactul propunerilor asupra furnizării. Nu cred că va avea nu va avea un impact asupra furnizării. Și există ceva în componenta ecologică care mă face să fiu neliniștit dacă ar trebui să apăr această, această propunere într-un litigiu la OMC. Ce anume? Care este acest element? În comunicare se spune că trebuie să aibă loc rotația culturilor. Ori cei care au fost pe teren știu foarte bine că rotația culturilor se face doar atunci când produci ceva. Faci rotația culturilor doar atunci când produci. Și este exact ceea ce nu trebuie să le ceri agricultorilor să facă dacă vrei ca plățile să țină de cutia verde în cadrul OMC. Ori eu, unul, mă tem că toate plățile ar putea fi legate de cerința de a produce și, ca atare, toate plățile ar putea să nu mai fie incluse în cutia verde. Deci uh, eu vă invit să fiți foarte atenți la acest element, pentru că ar putea să ne creeze probleme. Redistribuția între statele membre, înțeleg că se aduce în discuție argumentul corectitudinii, al echității. Este într corect ca toți să primească acești, aceeași bani, însă nu ar fi corect ca vecinul meu să primească mai uh, puțini bani decât mine dacă eu deja stau mai bine cu veniturile decât vecinul. În ceea ce privește furnizarea de bunuri publice, nu este o bază pentru a hotărâ cum distribui, uh, cum distribui uh, plățile. Deci nu există o rațiune economică pentru a hotărâ în privința acestei chestiuni politice. Nu la fel stau lucrurile și în privința plafonării. Plafonarea nu echilibrează lucrurile, pentru că există exploatații mari care sunt sărace și dacă exploatațiile mari nu primesc aceleași plăți, nu pot să concureze pe piață la fel ca și exploatațiile mici. Haideți să ajung la componenta ecologică. Este elementul cel mai novator al acestei propuneri. Presupun că înlocuiește o parte din plățile actuale, pentru că banii nu sunt nelimitați și nu se pot face plăți suplimentare la nesfârșit. Ideea este că aceste plăți nu acoperă decât măsurile suplimentare care sunt uh, luate Asta fi o care marcă uh, făcută între paranteze. Nu mi-e foarte clar care va fi rolul acestei componente. E vorba despre o super ecocondiționalitate? mai adăugăm și alte cerințe care trebuie îndeplinite? Dacă așa stau lucrurile, e vorba despre criterii la care nu s-a mai gândit nimeni până acum, cineva dintr-o dată s-a trezit că trebuie incluse și alte cerințe în ecocondiționalitate, nu sunt sigur că despre asta e vorba. Sau e vorba despre transferarea unor măsuri din pilonul 2 în pilonul 1. în așa fel încât măsurile ecologice sunt uh, incluse. Atunci nu înțeleg de ce sunt uh, aferente pilonului 1. Ce se întâmplă cu cofinanțarea este o altă întrebare. Însă, mai grav, nu sunt convins că această componentă ecologică va duce la o mai bună orientare a politicii. Pentru că bunurile publice sunt foarte specifice din cauza naturii uh, exploatațiilor și din cauza costurilor și o plată unică nu poate să uh, fie o politică bună. Statele membre vor fi presate, vor fi sub presiune pentru a primi acești bani de la Bruxelles. Ce se presupune că se va obține cu aceste măsuri, se spune în comunicare și uh, aceasta este rațiunea măsurilor. Și anume, componentele vor fi mai ușor de înțeles pentru contribuabili. Nu cred că acest element de economie politică funcționează, pentru că eu, în calitate de contribuabil, am impresia că măsurile aferente celui de-al doilea pilon sunt mult mai eficace decât cele din primul pilon. Deci uh, nu pot spune că aceste măsuri sunt ușor de înțeles. Ajutorul, uh, plățile cuplate și uh, celelalte provocări pe care le identifică Comisia. Dacă mi s-ar cere să vin cu măsuri eu însumi pentru a crește competitivitatea și pentru a garanta siguranța alimentară, eu aș spune că trebuie stimulate inovația, cercetarea și dezvoltarea, educația, formarea profesională, Trebuie să se reducă birocrația și să se asigure scăderea prețurilor la terenuri. Ori, comunicarea nu include astfel de elemente. În ceea ce privește schimbările climatice, acestea sunt uh, specifice din punct de vedere teritorial și măsurile propuse nu țin cont de acest lucru. Componenta ecologică nu este o, o, potrivită pentru a asigura o, o mai bună adecvare a măsurilor. Redistribuirea între statele membre ar putea fi necesară din punct de vedere politic, însă nu știu cum s-ar putea face o distribuție corectă, pentru că nu sunt sigur că plafonarea este o idee bună, distorsionează piața terenurilor. Și nu văd nici care este utilitatea acestui uh, ajutor cuplat uh, restant. Concluzia mea, domnule președinte, este că bunurile publice trebuie furnizate, comunicarea are dreptate în privința aceasta, avem nevoie de fonduri publice în acest scop, piețele nu furnizează aceste bunuri publice, înțeleg foarte bine acest lucru, Însă, dacă vrem ca acest element să fie la baza politicii, plățile trebuie să se facă la unitatea de bun public, nu la hectar, pentru că hectarul nu este un bun public. Mediul înconjurător, biodiversitatea, schimbările climatice și așa mai departe sunt bunuri publice. În trecut s-a reformat bine politica agricolă comună, s-a trecut de la uh, susținerea pieței la decuplare, Următorul pas este orientarea, țintirea și nu se poate face prin plăți la hectar, ci prin plăți uh, la unitatea de bun public. Vă mulțumesc! Mulțumesc domnului profesor Stefan Tangerman. Ne-a prezentat idei foarte interesante. Sunt sigur că Albert Des este foarte mulțumit de anumite lucruri pe care le-a spus domnul profesor. Acum aș dori să dau cuvântul imediat celui de-al doilea musafir al nostru invitat, Mason Chatelier, care are și dânsul 20 de minute maxim la dispoziție. Merci, merci président. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu am plăcerea de a fi uh, pensionar ca și antevorbitorul meu. Uh, textul scris va fi cu siguranță și el diferit, și, dar cred că este interes pentru dumneavoastră să discutați cu diferite tipuri de experți. Întreaga lună ianuarie am consacrat-o lecturii a tot ceea ce a produs atât Parlamentul uh, cât uh, și uh, Comisia în legătură cu reforma PAC-ului. Chiar dacă sunt mai tânăr, trebuie să spun că am urmărit cu atenție evoluția PAC-ului în ultimii 18 ani. În ceea ce privește reglementarea pe piețele agricole, câteva idei. Mai întâi, textul Comisiei din pe 18 noiembrie este clar compatibil cu organizațiile de uh, gestionare a piețelor nu are obiectivul uh, ca partenerii Organizației uh, Mondiale a Comerțului, de la Organizația Mondială a Comerțului să fie ostil proiectului nostru. Uh, se asigură veniturile, dar se face referire la ideea că PAC trebuie să fie compatibilă cu OMC-ul. Dar nu se abordează două aspecte care mi se pare importante. Pe de o parte, chestiunea drepturilor vamale în țările din uh, pentru țările în curs de dezvoltare și, în al doilea rând, cum se ține cont în cadrul acordului OMC de alte preocupări decât cele comerciale. În ceea ce privește bugetul, bineînțeles, lipsesc multe informații încă, sunt multe incertitudini, dar lipsește în primul rând textul Comisiei care ar fi planul uh, în cazul în care bugetul ar scădea cu 10, 15 sau 20%. Uh, deci care ar fi soluția Comisiei în această situație? Și nu știm dacă Comisia ar fi de acord sau nu să fie mai puțin ambițioasă uh, se revizuiește, uh, se, revizuiește al doilea pilon care are ambiții majore cu gestionarea riscurilor și ne întrebăm cum s-ar uh, face acest lucru în legătură uh, cu ajutoarele țintite. Este foarte important să fim pragmatici și Comisia arată că e nevoie de pragmatism în orientarea sprijinului direct pentru agricultori, pentru că știm că acest sprijin este foarte util în veniturile agricultorilor. În al doilea rând, reorientarea de la început este cu atât mai necesară, mai urgentă, cu cât volatilitatea prețurilor Uh, îi face astăzi uh, autoritățile publice să acorde mai mult sprijin celor care au cele mai bune prețuri și nu celor care ar uh, avea nevoie de ajutor în situație de criză. Pe de altă parte, chiar dacă plafoanele pentru ajutoare reprezintă o idee care apare deseori în cadrul PAC-ului, această plafonare este importantă pentru a demonstra ambiția socială a PAC-ului chiar dacă aici e vorba de subsidiaritate. În al patrulea rând, ca și domnul Tangerman, cred că trebuie să ne punem întrebarea care vor fi beneficiarii ajutorilor directe în agricultură. Nu pot să dau aici exemple, dar pot exista sisteme în care uh, proprietari uh, de terenuri ar putea să trăiască din bunul public, delegând în același timp uh, prelucrarea terenurilor lor unor întreprinderi. Nu știu dacă astfel putem uh, încuraja instalarea de noi agricultori. Pe de altă parte, arhitectura specifică a pacului este încă imprecisă și nu se vede cum zonele defavorizate vor putea beneficia de ajutoare din cadrul primului sau cel de-al doilea pilon, cel care ar fi arbitrajul între cele două. Vă arăt acest grafic doar pentru a arăta că privesc critic reglementarea piețelor. Se arată aici că uh, ajutoarele sunt oferite prin uh, plăți decuplate. Este important ca uh, să definim modul în care uh, Uh, statul uh, sau autoritățile publice vor putea uh, ajuta agricultorii să facă față volatilității prețurilor. Cunoașteți cu toții acest grafic de la Organizația Mondială um, pentru Alimentație și Agricultură. Prețurile reprezintă o problemă, dar și o virtute, o problemă pentru țările în curs de dezvoltare și o virtute pentru Europa, pentru că ne permit nouă să accedăm în mai bune condiții, să ne angajăm și în legătură cu scăderea taxelor vamale pe anumite uh, piețe. Dar volatilitatea prețurilor nu este omogenă între sectoare și creșterile atât de mari a prețurilor cereale ne face să ajungem din nou la problema cărnii uh, în mod foarte clar. În ceea ce privește explicațiile volatilității prețurilor, nu aș dori să intru în detalii acum, pentru că am dat detalii în raportul scris. Nu există însă un, gen, un consens generalizat între economiști în legătură cu modul în care se poate interpreta elementele care contribuie cel mai mult la volatilitatea prețurilor în timp. Bineînțeles, piețele produselor agricole sunt instabile, acest lucru este evident de mult. Reforma politicilor agricole ne-a permis să ne adaptăm la OMC, de aceea suntem mai sensibili prețurilor pieței. Bineînțeles, prețul petrolului are o uh, repercusiune, precum și specula sau um, biocombustibilii. Dar nu există un, un consens în legătură cu cauza acestor probleme și modul în care specula intervine în explicația volatilității prețurilor s-a schimbat în 2010 față de ceea ce se spunea acum 2 sau 3 ani. Altfel spus, atunci se spunea că a jucat un rol important. Iată un uh, grafic, în exemplul Franței, e vorba de creșterea medie a costurilor de producție în agricultura uh, din Franța. Din 2005, creșterea costurilor de producție reprezintă 20%. Deci, costurile de producție au crescut aproximativ cu 20%, cu diferențe între sectoare. Iată aici, uh, iată aici volatilitatea veniturilor agricole veniturile producătorilor de cereale a crescut, dar și sistemul nu a fost ajustat nici în 2007, nici în 2008, nici în 2010 și prețul cerealelor a crescut mult și de aceea Uh, sectorul creșterii animalelor nu înțelege de ce um, autoritățile uh, oferă subvenții celor care deja câștigă bine. În schimb, nu îi ajută pe cei care se află într-o situație dificilă. De aceea, urgența, uh, de aceea este urgent să oferim cel puțin un semnal în legătură cu modul în care se distribuie subvențiile. Riscul în agricultură este foarte variabil, uh, uh, afectează pe producători, afectează preț, uh, piețele sau diferitele moduri de comercializare e vor, și e nevoie de diversificare. Diversificarea este încurajată în al, în primul, în al doilea pilon, dar nu este încurajată în cadrul primului pilon. Ne aflăm mai mult într-un proces de specializare decât de diversificare, chiar dacă măsurile din cadrul celui de-al doilea pilon încearcă cât de cât să ajute în cazul în cadrul procesului de diversificare. Agricultorii pot să se apere de oscilarea prețurilor prin acțiunile lor, mai ales dacă au sisteme de producție relativ autonome. S-a spus, s-a vorbit despre asta, că s-a vorbit despre carnea de porc. Este evident că sistemele cele mai autonome sunt cele care fac față crizelor cel mai bine. Al doilea aspect, toate căile noi care ar putea fi găsite pentru a gestiona achizițiile uh, pe mai mulți ani ar permite atenuarea riscurilor uh, care apar odată cu volatilitatea prețurilor în ceea ce privește intervențiile publice. În primul rând, drepturile vamale. În textul comisiei, care nu s-a referit uh, strict la chestiuni uh, de ordin comercial, nu a abordat prea mult acest aspect drepturile vamale, deci ideea scăderii taxelor vamale, care ar fi repercusiunea asupra producătorilor și asupra tuturor de altfel. Contribuabilii ar, ar avea de pierdut, producătorii de asemenea, dar consumatorii ar avea de câștigat dacă sunt siguri că va fi suficientă ofertă. Și în anumite um, sectoare, poate Uniunea Europeană ar putea avea de câștigat sau în sectorul cărnii de vită. Evoluțiile recente din Brazilia arată că trebuie să fim vigilenți și uh, nivelul de autoaprovizionare este important. În cadrul negocierilor multilaterale de la OMC s-au prevăzut deja multe lucruri în ceea ce privește uh, uh, taxele vamale. Acestea au scăzut în medie cu 54% și, pe de altă parte, ideea că produsele sensibile ar reprezenta o parte eh, scăzută din liniile uh, cu taxe vamale. Care este strategi, eh, strategia Uniunii Europene? Nu s-a spus prea mult, nu s-a vorbit mult despre asta în textul Comisiei. Cum va integra OMC-ul în chestiuni care nu sunt de ordin comercial, cum ar fi aspectele de mediu sau sociale. Pe de altă parte, taxele vamale pot fi utile în situație de criză și în aceste situații deosebite trebuie să putem percepe drepturi vamale excepționale. Toate sectoarele agriculturii, nu, nu toate sectoarele agriculturii sunt la fel de sensibile la scăderea drepturilor taxelor vamale. Cerealele uh, nu, uh, deci sectorul cerealelor nu este foarte sensibil la scăderea taxelor vamale, Eh, și, de asemenea, sectorul cărnii de porc este foarte puțin sensibil pentru că importurile sunt foarte mici. În schimb, avem un alt sector care este foarte eh, sensibil la taxele vamale, cel al cărnii de vită. Și, în acest caz, dacă uh, taxele vamale ar scădea mult, repercursiunile ar fi majore. În ceea ce privește restituirile uh, la export, uh, Uh, nimic nou în textul Comisiei și acest lucru sugerează că deciziile luate la OMC în 2008 rămân valabile. Care poate fi strategia Uniunii Europene dacă nu vor mai exista sumele restituite la export? Trebuie să inovăm, să fim competitivi prin inovare, uh, să folosim dobânzile, dar avem și speranțe se vorbește despre aceste speranțe în textul Comisiei și anume că piața mondială este în creștere și anumite țări con- concurente la nivel internațional, cum ar fi Australia, dar și altele, sau țări care ne-au fost concurente de mult, sunt mai puțini astăzi și astfel uh, lasă Uniunii Europene speranța de a se impune la nivel mondial. Pe de altă parte, aceste sume restituite la export au putut, fi, au putut, și-au, și-au putut avea utilitatea în situații de criză și dacă nu vor mai exista pe viitor, um, se justifică strategia Comisiei de a menține în niveluri scăzute prețurile de intervenție. Nu putem aplica un singur instrument pentru a lupta împotriva uh, volatilității prețurilor, de exemplu, prin stocuri, stocurile de securitate le evocăm deseori, dar nu le definim suficient. Eu cred că trebuie să se dea prioritate țărilor sărace sau țărilor care sunt importatoare nete, țărilor în curs de dezvoltare, care au condiții dificile de acces la resurse alimentare. Stocurile de securitate în țările în care aprovizionarea este mai schimbă sau schimburile de la nivel mondial au un rol de jucat, costă. Costă mult și toate statele lumii nu vor dori neapărat să-și dezvolte propriile stocuri. Deci trebuie să ne gândim bine cum definim această noțiune a stocurilor de securitate. În al doilea rând, și raportul Parlamentului European este interesant în ceea ce privește acest aspect, eu cred că trebuie neapărat ca politica agricolă comună să fie mai flexibilă din punct de vedere bugetar. Știu că există dificultăți tehnice pentru aceasta, dar din exterior observăm o lipsă de flexibilitate totală a bugetului iar situațiile sunt foarte diferite, foarte volatile și nu am înțeles de ce în textul Comisiei nu se oferă argumente pentru a spune uh, de ce nu se pot face lucrurile altfel. Pe de altă parte, am putea avea un sistem uh, de variație a producției de biocombustibili în funcție de situația, prețul, uh, situația pieței cerealelor. Ne putem pune această întrebare, mai ales știind că, de exemplu, în Statele Unite 40% din uh, porumb este folosit pentru biocombustibil. Uh, un alt aspect evocat în cadrul grupului G20 e vorba de uh, supravegherea speculei financiare cu materii prime agricole. Este foarte importantă transparența, precum și limitarea actorilor care intervin pe piețe. care sunt instrumentele reziduale în intervenția publică în agricultură, aceste plase de securitate. Uh, pentru prima dată din 92 încoace, această reformă nu propune o nouă scădere a prețurilor de intervenție într-un sector al producției. Mă întreb dacă am ajuns la capăt, la capătul uh, la la nivelul dorit în ajustarea prețurilor comunitare la nivelurile internaționale de prețuri. În text nu se dau suficiente elemente pentru a răspunde. Menținerea deci acestor plase de, se- de securitate, după părerea mea, este justificată pentru a face față eventualelor situații de criză care ar apărea. Dar intervenția publică pe piațe de multe ori nu este suficient de eficientă din punct de vedere economic dacă criza durează și de aici ambiguitatea alegerii nivelurilor și pragurilor pentru intervenția publică. Această intervenție uh, va fi rare ori folosită pentru că prețurile cresc la nivel internațional și prețurile actuale sunt net inferioare costurilor de producție care au crescut și ele. Deci plasele de securitate există, dar vor fi folosite rar. Oricum, nu, avea nu vor avea influență asupra distribu distribuirii veniturilor agricultorilor, nu vor avea influență asupra modului în care este repartiz, sunt repartizate uh, mijloacele financiare în agricultura comunitară. Bineînțeles, uh, Uh, nu toată lumea răspunde la fel la problema prețurilor de intervenție. 101 euro pe tonă în sectorul cerealelor, de exemplu, această sumă face să râde pe agricultori. În uh, ceea ce privește carnea de vită, nivelul de intervenție este atât de scăzut față de costurile de producție, încât uh, agricultorii se tem de aceste prețuri. Spun, sperăm că nu va trebui să acceptăm vreodată acest preț de intervenție care este atât de mic. Deci există plase de securitate, dar nu se dorește neapărat folosirea lor. Și creșterea prețurilor de costurilor de producție a făcut ca aceste prețuri de intervenție să fie foarte mici uh, față de uh, marjele, realitatea marjelor din ferme. În ceea ce privește gestionarea riscurilor, există o dezbatere legătură cu uh, piețele la termen. Ele reprezintă un instrument util care permit marjelor să fie securizate în timp, dar care nu au uh, impact asupra evoluției prețurilor. Deci sunt un instrument care permit uh, să se prevadă o marjă, dar nu au repercusiune asupra nivelului prețurilor și sunt un instrument care nu funcționează în cazul tuturor tipurilor de producție, pentru că este un instrument uh, folosit mai ușor pentru produse standardizate de unde dificultatea folosirii acestor piețe în cazul unor producții uh, uh, de origine animală pe de altă parte, sunt un instrument uh, binevenit pentru autoritățile publice, dar puțin cunoscute de, de agricultori, cunoscute de anumite categorii de agricultori, dar reprezintă uh, categorii pentru care e nevoie de formare în rândul agricultorilor, dacă vor fi folosite mai mult. Uh, Uh, fondurile mutualizate sunt uh, uh, instrumente interesante menționate în cadrul bilanțului de sănătate al pacului, dar mai adoptate la anumite tipuri de reproducție decât altele. De exemplu, în cadrul fructelor și legumelor nu există alte instrumente. În ceea ce privește asigurările multirisc sau asigurările împotriva intemperiilor, pot să acopere riscurilor și au fost menționate în cadrul uh, bilanțului de sănătate al PAC-ului și statele membre uh, pot să hotărească dacă folo- doresc să folosească aceste asigurări, dacă doresc să reorienteze ajutoarele, uh, dar se pune și problema arbitrajului între sectorul privat și cel public. Revin la instrumente mai moderne acum, primul instrument, care este foarte important, după părerea mea, uh, bineînțeles din perspectiva Franței, e vorba de precauții uh, în cadrul agriculturii. Avem politici fix fiscale care, de multe ori și de mulți ani, în ciuda eforturilor și instrumentelor care există și în Franța, nu invită suficient agricultorii să se angajeze uh, să economiz, să facă economii pentru a fi precauți și uh, le invită, îi invită să investească în instrumente care nu sunt suficient de eficiente și pentru a nu plăti uh, impozite, agricultorii au investit prea mult în perioada 2005-2008. Și de unde au apărut problemele? Deci, în legătură cu aceste instrumente, trebuie să mergem mai departe. Dar trebuie să ne punem și întrebarea legată de ajutoare. Agricultorii primesc ajutoare pe an, pe anul X, N, declară aceste ajutoare în impozitele pentru anul N, dar poate ar trebui declarate în impozitele de pe anul N plus 1. Deci acest sistem ar permite agricultorilor să se adapteze mai bine volatilității prețurilor. Un alt instrument este asigurarea uh, venitului. Uh, am încercat să citesc uh, care este situația în Canada. Mă întreb, de ce să ne privăm de acest instrument care nu a fost folosit până acum? Anexa 2 din acordul agricol de la Marrakesh arată de ce ar putea fi folosită această uh, Uh, acest instrument, asigurarea veniturilor, care ar putea atenua riscul major de, de uh, scăderea veniturilor. Um, este un instrument care merită pus în discuție. Bineînțeles, sistemul trebuie să fie opțional. Statele membre trebuie să hotărească, bineînțeles, nu în toatele, toate statele membre vor oferi aceeași cofinanțare a acestui instrument. Bineînțeles, detaliile contează și în uh, studii există multe uh, contraargumente pentru asigurarea veniturilor, pentru că se spune deseori că costă prea mult, dar ar putea exista o intervenție publică pentru astfel de, un astfel de instrument și studiul comisiei arată că subiectul poate fi abordat în diferite tipuri, în diferite feluri. Având în vedere că nu vreau să depășesc timpul, voi încheia în legătură cu un aspect important, cel puțin din punctul de vedere al Franței. Este o chestiune foarte importantă. Eu, în calitate de economist, nu m-au mulțumit uh, argumentațiile de ce se dorește cu tare strategie și nu alta. Comisia Europeană spune că trebuie să ținem o să ținem cont de piața mondială și așa mai departe. Înțeleg acest lucru, dar bilanțul la 25 de ani de practice a cotelor la, la, de lapte a, observ că nu avem suficiente studii care să prezinte toate, toate elementele, uh, avantajele și dezavantajele. Eu cred că cotele la lapte au avut avantaje, principalele avantaje fiind că reprezintă un instrument foarte eficient de controlare a ofertei uh, la, cu, cu costuri scăzute un al doilea avantaj care nu este la fel de important pentru toate statele membre, și anume cota lapte, la lapte permite să facă legătura cu terenurile uh, avute în posesie, dar uh, practicile sunt foarte diferite de la un stat membru la altul. Dar în Franța, cotele la lapte, chiar dacă n-au permis să se facă față la scăderea numărului agricultorilor, au avut totuși anumite avantaje la nivel teritorial. Bineînțeles, acestea sunt avantajele, dar și dezavantaje majore, cum ar fi uh, cotele nu permit o alocare optimă a resurselor, adică menține, permit um, menținerea în activitate a unor agricultori care nu ar mai exista dacă piața ar uh, funcționa în mod nedistorsionat. Uh, impun și o creștere artificială a costelor de producție, dar nu în toate cazurile. În al treilea rând, este un sistem prea rigid pentru a face față fluctuațiilor piețelor internaționale, dar este discutabil acest lucru. Putem merge mai departe. Există țări europene care au reușit totuși să exporte, să câștige piețe, chiar dacă au sisteme de cote sistemul cotelor se spune că este depășit, putem înțelege acest lucru, pentru că cotele la lapte reprezintă un sistem atipic în intervențiile publice. Deci există și avantaje și dezavantaje în folosirea cotelor la lapte și aș dori să închei cu riscurile și oportunitățile oferite de uh, abolirea cotelor la lapte astăzi. Deciziile au fost luate de mult, deci dacă cotele sunt suprimate, pe de o parte putem spera că piața va crește și astfel uh, avantajul comparativ al Oceaniei, a Australiei uh, și Noi Zeelande și așa mai departe pe această piață vor fi, va fi mai mic există speranțe legate de contractualizare care riscă să fie mai mari decât realitatea oferită de contracte. Pe de altă parte, prețul um, se va stabili prin echilibru între cerere și ofertă și suprimarea cotelor va duce la o dezvoltare a ofertei în Europa, pentru că observăm că multe state se pregătesc uh, pentru sfârșitul sistemului de cote și mulți agricultori vor putea produce mai mult lapte mâine dacă suprimăm cotele, chiar dacă prețul uh, la volum va fi inferior două concepte cheie vor fi absolut determinante mâine fără cote, și anume cotul de producție, eh, eh, prețul de, eh, costul de producție. Și am văzut că în zonele defavorizate acest lucru este esențial. Suprimarea cotelor reprezintă sau duce la o concentrare geografică a ofertei și atunci e nevoie de o politică voluntaristă foarte clară pentru ca fondurile publice se să se concentreze pe zonele defavorizate. Mulțumesc! Mult interesante, l'intervento. Mulțumesc, o prezentare foarte interesantă. Ați atins aspecte cu care suntem și noi de acord. Trecem la ultima intervenție acum um, următorul expert ne va, dezvolta despre dezvolt, ne va vorbi despre dezvoltarea rurală. Este domnul Jambur. Vă rog. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Este o onoare pentru mine să fiu prezent aici la un astfel de for la nivel înalt pentru a-mi exprima opinia cu privire la uh, dezvoltarea rurală în viitoarea politică agricolă comună. Așadar, vedeți o privire de ansamblu a prezentării mele, care urmează logica notițelor pe care le-am elaborat. După o scurtă introducere, ofer câteva reflexii generale cu privire la comunicarea Comisiei Europene, în timp ce în al doilea rând mă concentrez, în a doua parte mă concentrez supra rolului dezvoltării rurale în viitoarea politică agricolă comună. PAC, în momentul de față, se dezbate pentru a putea face față noilor provocări din următoarea perioadă financiară. Comisia are un rol important în formularea politicilor agricole în Europa și prin publicarea comunicării sale în noiembrie anul trecut a venit cu o contribuție semnificativă pentru dezbaterea care are loc în momentul de față. Această comunicare vine în momentul în care mediul uh, extern este foarte complicat, unde mulți factori externi și alte politici, precum strategia UE 2020 sau revizuirea bugetară, trebuie avut în vedere la revizuirea viitoarei politici agricole comune. Comunicarea definește trei provocări majore pentru agricultura din Europa și acestea pot fi clasificate ca provocări economice, de mediu și socioteritoriale. Pentru a face față acestor provocări, Trebuie atinse anumite obiective prin intermediul propunerilor formulate în comunicare. Avem așadar provocări, obiective și propuneri. Și ceea ce voi face eu în următoarele minute este să analizez dacă există o corespondență între propuneri și provocări sau altfel spus, dacă propunerile formulate de uh, comisie vin să uh, sprijine atingerea obiectivelor menționate de comisie. În ceea ce privește provocările economice, aici trebuie <clears throat> asigurată siguranța alimentară prin intermediul stabilității pieții și fragmentării lanțurilor de aprovizionare cu alimente. Ca și dat fiind faptul că antevorbitorii mei au detaliat aceste chestiuni, nu doresc uh, să revin și eu asupra lor. În ceea ce privește adecva, caracterul adecvat al acestor propuneri în ceea ce privește atingerea obiectivelor de mediu, trebuie spus că majoritatea propunerilor se referă la bunurile publice de mediu, dar marea majoritate rămân la nivel de slogan. Și aici trebuie enumerate mai multe deficiențe, printre care se numără și imposibilitatea unei cuantificări. Nu putem măsura, de exemplu, valoarea unui peisaj sau valoarea biodiversității în Europa. Și e argumentabil dacă sau nu avem aceeași valoare uh, pentru bunuri publice sau se asociază aceeași valoare pentru bunuri publice în toate statele din Europa și pe ce bază se poate analiza succesul unei astfel de politici, mergând chiar mai departe, neputând măsura rezultatul, e greu de stabilit pentru ce anume, de fapt, plătesc contribuabilii europeni în ceea ce privește atingerea provocărilor socio-teritoriale. Aici propunerile Comisiei sunt destul de vagi, merg mai de, de, se situează mai degrabă în domeniul ideilor decât al practicului să fac uh, propuneri în ceea ce privește susținerea creierii de locuri de muncă în domeniul rural, susținerea economiei rurale, consolidarea rolului acesteia și diversificarea acesteia și îmbunătățirea condițiilor pentru micile ferme. Se pare că Comisia nu-și dă seama că există o multitudine de structuri agricole în noile state membre, unde preponderent uh, este agricultura de subsistență. Și aceste gospodării sunt fundamental diferite de micile ferme din UE 15 și că aceste gospodării nu pot fi nici de cum comparate cu micile ferme din UE 15. <clears throat> De aceea este nevoie ca politica agricolă să-și dea seama de aceste discrepanțe și să vină cu politici diferențiate și nu cu o soluție care să se potrivească tuturor nevoilor. Per ansamblu putem spune că propunerile și provocările nu se potrivesc uh, decât parțial, pentru că Provocările sunt clar definite, în timp ce propunerile, soluțiile formulate, în cele mai multe cazuri, sunt destul de generale. Permiteți-mi acum să mă refer la a doua parte a prezentării mele, care analizează rolul dezvoltării rurale în viitoarea politică agricolă comună. Din păcate, sunt puține semnale în ceea ce privește dezvoltarea rurală în această comunicare, însă rolul acest dezvoltării rurale în uh, al doilea pilon va scădea, însă au fost incluse totuși teme noi, ca de pildă inovarea și gestiunea riscurilor, și în dezvoltarea rurală. Totuși, sunt multe aspecte care lipsesc și Aici este vorba de viitoare priorități, evaluarea politicilor de dezvoltare rurală și aspectele bugetare. În ceea ce privește viitoarele priorități, se pare că Uh, uh, e vorba până la urmă de accesul la uh, această susținere, însă lucrurile nu se specifică concret în comunicare, ceea ce ne face să ne gândim că nu vor exista schimbări majore în viitor. De asemenea, există îndoieli în ceea ce privește alocările bugetare vis-a-vis -vis de aceste priorități. În sistemul actual, primele două rubrici bugetare au prioritate, în timp ce a doua axă nu este abordată în momentul de față. Una dintre chestiunile cele mai presante și anume sărăcia rurală, nici măcar nu se menționează în comunicare. Aș sublinea faptul că uh, în contracararea sărăciei rurale ar trebui să constituie una dintre prioritățile dezvoltării rurale prin uh, și să încerce să preîntâmpine decalajul între veniturile rurale și cele urbane. În ceea ce privește evaluarea politicilor de dezvoltare rurale, trebuie să critice actualului sistem, printre care trebuie menționate ineficiența măsurării cauzalității, pentru că actualii indicatori nu au în vedere de ce și cum s-au întâmplat anumite lucruri, ci doar se constată o anumită situație. De aceea e nevoie de o schimbare de paradigmă pentru o evaluare care să se bazeze mai mult pe rezultate și în același timp să ofere un feedback uh, cu privire la rezultatele evaluării pentru decidenții politici. Programele UE menționează anumite ținte, deși acestea nu sunt clar delimitate. Acestea ar trebui însă încadrate în marile priorități europene. În același timp, uh, obiectivele specifice de program ar trebui să fie mai bine concretizate. În ceea ce privește sistemele de evaluare pentru dezvoltarea rurală, eu consider că acestea ar trebui modificate prin aplicarea dou- a două metode și anume abordarea macro cu uh, informații agregate și abordarea micro cu informații detaliate. La nivel de UE ar putea fi menținute actualele sisteme, dar ar trebui revizuiți uh, indicatorii. Pe de altă parte însă, e nevoie de elaborarea unei abordări de tip micro, care să se bazeze pe studii de caz în uh, zone rurale predefinite pentru a aborda astfel și chestiunea cauzalității. Eu cred că doar această dualitate de metode de măsurare ne, ne-ar putea ajuta să avem o privire de ansamblu asupra ceea ce se petrece în zonele rurale din Europa. În ceea ce privește ultima chestiune, aspectele bugetare, se, este probabil ca bugetul PAC să se micșoreze în viitor, ceea ce ar însemna o restructurare a resurselor atât pe pilonii PAC cât și pentru statele membre prin transferarea unor instrumente din pilonul 2 în pilonul 1, s-ar ajunge și la o reconfigurare a respectivelor alocări bugetare. Însă, totuși, această realocare este necesară pentru statele membre, pentru că actualele alocări nu sunt echitabile și ele rezultă din uh, înțelegeri trecute care nu sunt sustenabile pe viitor. În textul comunicării se menționează posibilitatea utilizării de criterii obiective și cred că e recomandabil să avem criterii obiective care să fie clare și pe înțelesul contribuabilului european. Deși e greu să găsim indicatori concreți care să concretizeze aceste obiective, însă aș spune că zonele agricole, Natura 2000 și PIB-ul pe cap de locuitor ar putea constitui astfel de indicatori pentru că se măsoară la fel în toate statele UE și a reflecta categorii specifice de uh, aspecte de mediu și aspecte sociale. În ceea ce privește locul dezvoltării rurale în viitorul cadru de politici UE. Acesta nu este clar. Uh, ar putea să se păstreze în cadrul politicilor de coeziune, însă uh, ar putea fi mai mult inclusă în politica agricolă. Însă este nevoie de coerență, pentru că oamenii din zonele rurale au nevoie de susținere și nu interesează de unde anume vin fondurile. De aceea aș recomanda o integrare a tuturor politicilor care se adresează zonelor rurale, prin crearea unui fond comun care să sporească eficiența programelor de dezvoltare rurală, să ducă la eliminarea uh, suprapunerilor și la o mai bună coordonare a acestor politici. Actualele programe de dezvoltare rurală sunt gestionate de o serie de instituții și autorități și nu s-a ajuns la o integrare sub un titlu comun. De aceea, recomandarea noastră este o integrare în vederea eficientizării. Concluzionând, e de vreme să definim uh, rolul final al dezvoltării rurale în viitoarea PAC, însă am ajuns totuși la câteva concluzii. În prima parte a prezentării mele am subliniat faptul că propunerile din comunicare nu sunt suficient de detaliate și că corespund doar part, parțial provocărilor enumerate. Se pare că viitoarea politică agricolă comună va fi determinată de mai mulți factori instituționali de care trebuie ținut cont. Rolul dezvoltării rurale se va micșora în al doilea pilon, ceea ce nu înseamnă însă o degradare a rolului dezvoltării rurale în întreg ansamblu de politici, pentru că o, un rol mai important va reveni pilonului 1 prin așa numită componentă de ecologizare. Nu se întrevăd uh, schimbări majore în ceea ce privește prioritățile de viitor. Evaluarea politicilor de dezvoltare rurală ar trebui să se bazeze pe o abordare care să vizeze rezultatele și să conțină o dualitate de măsuri de măsurare. Restructurarea resurselor bugetare ar trebui să se bazeze pe criterii obiective. Natura 2000, PIB-ul pe cap de locuitor ar putea fi astfel de indicatori. E nevoie de integrarea tuturor, tuturor politicilor în domeniul rural sub un titlu comun și eventual crearea unui nou fond care să ducă la eliminarea suprapunerilor. Și nu în ultimul rând, aș spune că viitoarea PAC ar trebui să recunoască diversitatea tipurilor de agricultură în UE pentru a veni cu uh, soluții specifice. Atât din partea mea, vă mulțumesc pentru atenție. Tack så mycket. <clears throat> Tack så oerhört mycket för. Väldigt... Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru aceste prezentări foarte diferite și foarte interesante. Voi aștepta ca toată lumea să-și pună căștile pentru că am intenția să vorbesc în limba suedeză. Spuneam că mulțumesc vorbitorilor pentru prezentările interesante și divergente în ceea ce privește punctul de vedere expus. Este foarte util să ascultăm toate aceste păreri, având în vedere că noi vom lua o decizie. Democrația înseamnă să găsești compromisuri, să ajungi la un echilibru. Aș vrea acum să-i dau cuvântul raportorului comisiei noastre, domnului Des. Vă rog. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colege, stimați raportori din umbră, stimați experți. Audierea de astăzi, așa cum spunea deja președintea noastră, a adus în dezbatere câteva idei noi și a fost mult mai productivă decât ultima audiere pe care am organizat-o, unde s-au spus doar uh, cuvinte. În ceea ce privește unele afirmații făcute, nu sunt foarte sigur, domnule Tangelman, v-ați referit la valoarea bunurilor publice și alții au făcut-o? și la locul în care ar trebui să le încadrăm. În raportul eu, eu mă gândeam ca aceste măsuri de mediu să le încadrăm la pilonul 2, pentru că consider că acolo le-am putea răsplăti mult mai echitabil. Pentru că în pilonul 1 nu s-ar putea face decât o recompensare forfetară, ceea ce ar duce la imposibilitatea de ține cont de diversitatea acestor tipuri de bunuri. Și, bineînțeles, ă, trebuie să avem grijă ca aceste măsuri să nu ducă la o spărire a birocrației pentru agricultorii noștri, noi sisteme și noi mecanisme de sancțiuni. De aceea, încă o dată, întrebarea mea adresată experților. Credeți că între pilonul 1, unde este vorba de măsuri mai generale destinate agriculturii uh, și pilonul 2 ar trebui făcută o distinție clară și considerați că componenta ecologică și-ar găsi mai bine locul în pilonul 2 pentru a putea fi mai bine valorificată? Și dacă acest lucru s-ar face, la transferul din pilonul 1 în pilonul 2, acest lucru ar trebui făcut fără cofinanțare. Și ce m-ar mai interesa, și este o întrebare adresată ultimului expert, vis-a-vis -vis de dezvoltarea rurală, noi considerăm că dezvoltarea rurală ar trebui să continue să facă parte din politice agricole dar aici este nevoie în continuare de cofinanțare. Eu nu știu de unde provine ultimul expert, însă eu vin într-o zonă care timp de 40 de ani a fost foarte retrogradă în Germania și situația s-a îmbunătățit doar prin îmbunătățirea infrastructurii, ceea ce înseamnă că dacă astăzi avem în Europa zone în care domnește sărăcia, unde oamenii o duc în continuare rău, experiența mea îmi arată că acolo ar trebui investit mai degrabă în infrastructură. Acest lucru s-ar putea face, desigur, în combinație zonă rurală și măsuri structurale care se încadrează la alt fond. În întrebare, cum considerați că ar trebui efectuată simplificarea întregului sistem? Eu voi încerca să propun astfel de simplificare în raportul meu. Și acest lucru mi-a dat de furcă. Asta și datorită faptului că comunicarea comisiei este destul de vagă. Și de aceea doresc să spun colegilor că există tratatul de la Lisabona, suntem corespunzători acum pentru aceste politici și nu putem veni doar cu un raport care să dea mână liberă Comisiei în ceea ce privește stabilirea detaliilor. De aceea eu voi încerca să dau la tradus în uh, zilele următoare un raport uh, care să fie mai detaliat, dar nu îmi doresc un raport care să trateze viitorul fac doar uh, la modul general și care să poată fi adoptat, desigur, cu o largă majoritate. Și de aceea, încă o dată, adresarea mea, întrebarea mea adresată experților. Credeți că se impune ca noi, Parlamentul, să trasăm o linie clară pentru uh, comisie, pentru viitorul proiect uh, legislativ? Adesso iniziamo con Luis, Luis Santos. E poi... Mare cuvântul Santos. Muito obrigado, Presidente. Eu eh, agradeço muito... Eh, mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc experților pentru aceste prezentări care ne-au fost foarte utile în contextul dezbaterii asupra acestui raport. Aș vrea să evoc încă o dată chestiunea sistemului de plăți directe. Nu sunt de acord cu domnul Tangerman în privința unei chestiuni. Și aș vrea să rog să clarifice ceva. Dacă l-am înțeles bine, Sistemul acesta ar fi folosit pentru a susține veniturile mai degrabă decât pentru a promova bunurile publice. A spus de asemenea că trebuie să folosim pilonul al doilea pentru măsuri specifice și că ar trebui să existe cofinanțare în cadrul pilonului al doilea. Nu sunt de acord, pentru că în, comisia, în propunerea comisiei există ideea bunurilor publice, și iată că se propune un model multifuncțional acum. Dezbatem aceste aspecte de ani de zile. Perspectivă, porque eh, a confirmá-lo. Aș vrea să confirmați dacă am înțeles bine ceea ce a spus în privința pilonului al doilea și în privința felului în care ar trebui să fie folosit el pentru că vom discuta în detaliu despre această chestiune în Parlament. Mulțumesc. Herbert Torfon. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și raportorul, domnul Des, cred că am uh, ascultat intervenții foarte interesante, mult mai interesante decât în trecut. Și ne așteptam la asta. Intervenția domnului Tangerman a fost uh, foarte interesantă din punct de vedere intelectual. Cred că pilonul al doilea trebuie să includă elementele care îi aparțin. De ce să includem în al doilea pilon elemente care sunt străine? Când ne dăm seama ce se întâmplă la ora actuală, ne-am dat seama că politica de mediu a fost inclusă în al doilea pilon. Și statele membre vor să cheltuiască 95% din bani în cadrul pilonului 1. Eu unul nu cred că există o politică de mediu în al doilea pilon. Agricultura nu are legătură cu protejarea apei freatice sau cu aprovizionarea cu apă potabilă. cred că ar trebui să vedem care este repartiția între primul și al doilea pilon și să vedem uh, ce elemente trebuie să intre în primul și ce elemente în al doilea. Acele două piloane trebuie să fie bine diferențiate. Aici sunt de acord cu domnul Tangerman. Nici eu nu cred că trebuie să fie amestecate politici care nu trebuie amestecate. În ceea ce privește simplificările pentru micile exploatații, domnul Tangerman are perfectă dreptate. Nu e nevoie de un, uh, o sumă forfetară pentru micile exploatații, e nevoie de reducerea sarcinii administrative sau, eventual, putem avea în vedere un sistem de plăți multianuale. Pentru că dacă un agricultor primește circa 100 de ani, eh, circa 100 de euro într-un an, am eh, putea să avem în vedere o plată eșelonată pe 5 ani. Și în sfârșit, aș vrea să spun că mă bucur că am menționat aici chestiunea pauperizării zonelor agricole. Niciunul dintre trei vorbitori nu a vorbit despre îmbătrânirea zonelor agricole. Ce se face pentru a se lupta împotriva îmbătrânirii în zonele agricole? Se vorbește foarte puțin despre acest lucru în comunicarea Comisiei, ori este un punct foarte important. Mulțumesc, domnul Sikirski. Aș fi vrut să avem mai mult timp la dispoziție pentru că s-ar putea discuta despre atât de multe lucruri. Am citit uh, unele dintre rapoartele domnului Tangerman și aș fi vrut să avem mai mult timp. Însă, acum, în privința subiectului despre care vorbim. Există provocări care nu sunt foarte clare. Anumite provocări au fost transformate în obiective pentru ca plățile să fie legitime, le-am înverzit, le-am ecologizat și am făcut din asta o propunere. Nu vreau să critic această propunere pentru că știu că nu avem alternativă. Ne aflăm într-o anumită situație politică și nu e mare lucru de propus în ceea ce privește veniturile. Trebuie să asigurăm o stabilitate a veniturilor pentru a asigura stabilitatea politicii agricole. Trebuie să menținem aceste niveluri istorice. în privința celor 12 țări noi intrate, ar trebui să avem o nouă perspectivă istorică. Dacă vrem să menținem aceste niveluri, trebuie să ne modificăm și bugetul. Bugetul trebuie să fie mai flexibil dacă vrem să ne atingem obiectivele. Și ar mai fi o problemă. Avem mai multe obiective care se scriu în PAC. Dezvoltarea rurală, schimbările climatice. Ori cetățenii nu mai înțeleg mare lucru. Agricultorii pot să primească bani nu doar din cadrul PAC, ci și din cauza, din, din uh, partea altor fonduri dacă își îndeplinesc obiectivele. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Kalinowski. Prego. Ja również chcę podziękować za te wszystkie prezentacje dzisiejsze, bardzo ciekawe. Aș vrea să mulțumesc uh, experților pentru prezentările interesante și aș vrea să mă refer la abordarea domnului Tangerman atunci când analiza perspectivele politice agricole comune. A făcut o proprie evaluare, o evaluare proprie a propunerii comisiei. Cred că trebuie să ne dăm seama că competitivitatea agriculturii scade din ce în ce mai mult în Europa. Nu o să câștigăm această cursă împotriva concurenților noștri din lumea întreagă. Și întrebarea este dacă putem să ajungem la o soluție pentru a moderniza și pentru a fi competitivi. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim și dacă vrem să fim ecologici și dacă vrem să obținem anumite echilibre sociale. Dacă nu ajungem la un compromis, la o soluție, vom avea mult de, de pierdut în următoarea perioadă de șapte ani. În ceea ce privește plățile directe, cred că fie că venim dintr-un stat vechi, fie dintr-un stat nou, putem spune că a aceeași plată nu înseamnă o plată corectă. Există diferențe mari între regiunile Uniunii Europeană. Există regiuni montane foarte diferite de regiunile din sud, uh, regiunile din nord, iarăși au specificul lor. Parlamentul European a votat un raport în care vorbea despre criterii obiective. Ei bine, am impresia că pierdem din vedere aceste obiective. Ar trebui să le avem în vedere. Profesorul Tangerman a menționat de asemenea conceptul agricultorului activ. Cred că este o idee excelentă. Trebuie să ne gândim la acest concept. E vorba despre o persoană care deține pământ și lucrează acest pământ. Poți să-l dai în arendă Însă, în cazul acesta, dacă primești banii, e o problemă. E o problemă foarte mare în țara mea, în Polonia. Și, în sfârșit, cum ar trebui să fie repartizați banii și cum ar trebui să fie repartizate instrumentele între pilonul 1 și 2. Există diferențe mari între statele noi și cele vechi. Eu cred că nu ar trebui să se ia o decizie definitivă, trebuie să ținem cont de, de faptul că agricultura europeană este foarte diversificată. Domnul Reimers. Ja, danke schön. Ich... Mulțumesc. Trei remarci din partea mea. Chestiunea cofinanțării, de ea s-a vorbit deja de câteva ori. Au domnii experți și propuneri cum ar putea fi uh, remodelată cofinanțarea pentru dezvoltarea rurală? Faptul că trebuie schimbat ceva uh, e clar pentru toată lumea, pentru că altfel uh, cofinanțarea poate, devine, poate să devină criteriu de excluziune. Apoi, eu consider că fermierii sunt uh, mai bine pregătiți să facă față schimbărilor climatice decât uh, schimbărilor uh, demografice. Cred că am subestimat ritmul acestor schimbări. pentru că îmbătrânirea populației se accentuează în uh, ritm susținut, în special în zona rurală. Și de aceea eu cred că al doilea pilon este cel corespunzător pentru a susține dezvoltarea în zona rurală, pentru că la cine folosește o zonă rurală dacă ne trezim singuri acolo? Și apoi trebuie să avem grijă ca prin programele și obiectivele pe care ni le propunem să nu încercăm să facem prea mult și în final să nu obținem uh, nimic. Mulțumesc. Se onorevole Agnio. Andiamo. Mulțumesc, domnul Agnio are cuvântul. Vă rog foarte repede, altfel experții nu vor avea timp să răspundă. About pillar two. Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi despre pilonul 2. Am 50-60 de exemple aici, sau să vă dau 3. Promovarea cartofilor în uh, Suedia, bani care sunt acordați unor întreprinderi care nu există. Și, în sfârșit, la Bruxelles am vorbit despre câinii din Ungaria. Sunt acordați bani pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale câinilor. Banii au fost acordați, însă condițiile de viață nu s-au îmbunătățit deloc. Cum putem să contribuim la îmbunătățirea vieții mediul rural? În primul rând, locurile de muncă. Majoritatea țărilor au o taxă pentru ocupare. De ce să nu o folosim pentru a stimula ocuparea în mediul rural? În ceea ce privește mediul, de ce nu? Există regulamente cu privire la, la um, referitoare la creșterea animalelor. În ceea ce privește uh, bunăstarea animalelor, trebuie să vorbim despre uh, numeroase măsuri sanitare, măsuri de asigurare a protecției muncii. Vă mulțumesc. Martin Oșling, poi onorevole Calniete. Martin, Martin Oșling. Um... Două întrebări scurte din partea mea, domnule Tangelman v-am înțeles foarte bine. Spuneați că dacă rotația culturilor ar fi în primul pilon, acest lucru n-ar mai corespunde regulilor OMC. Știu că dumneavoastră pe fond sunteți împotriva pilonului 1. Însă eu consider că în primul pilon aceste măsuri ar fi compatibile cu regulile Organizației Mondiale a Comerțului pe de altă parte, cu bunurile uh, publice, unde anume ar trebui incluse acestea, pentru că sunt uh, bunuri comune. Dacă nu includem componenta de înverzire și în pilonul 1 și aducem uh, o, o înverzire și în pilonul 2. Uh, structura politicii, așa cum ni se propune în comunicarea Comisiei, nu ar mai funcționa. Eu cred că se impune să avem o astfel de componente în ambii piloni și nu doar ca măsură de reparație în al doilea. Mulțumesc, Martin, domnul Calniete. Paldies, prezident Kungs. Es gribēju runāt par tiešajiem maksājumiem, kas Latvijas zem. Mulțumesc! Aș vrea să vorbesc despre plățile directe. Este elementul cel mai important pentru agricultorii letoni. În Letonia, pacul nu ar fi nimic fără plățile directe. Sigur că trebuie să existe competitivitate. Însă ce propunem este să existe claritate în sistem. Cum plățile ar fi mai mici, statele membre ar trebui să acorde compensații. Dacă vorbim despre 75% din plata medie, maximul ar fi trebuit să fie 120% pentru a avea un anumit nivel de flexibilitate. Sigur că e nevoie de criterii obiective. Domnul Jambor s-a referit de asemenea la faptul că trebuie să ținem cont de nivelul populației în ceea ce privește dezvoltarea rurală Trebuie să ținem cont de dimensiunea teren, ten, terenurilor existente. Dacă vrem să se mențină terenurile agricole, trebuie să se îmbunătățească condițiile de producție. Asta înseamnă prevedere tehnice, înseamnă carburant. Aș vrea să aud opinia experților în această privință. Mulțumesc, James Nicholson. Primul vorbitor a vorbit la o trecere la o plată unică pe exploatație. Apoi există perioada aceasta de 2 ani pentru plata unică. Trebuie să continuăm cu această plată unică Nu ar trebui să venim cu o altă perioadă de referință? Nu ar fi un mod mai bun de a distribui fondurile? Apoi, sectorul uh, ovin uh, și sectorul uh, porcin sunt în declin. E părerea mea, s-ar putea să mă înșel. Eu cred că politica agricolă comună ar trebui să fie o politică pentru agricultură. Nu ar trebui să fie o politică de mediu și în niciun caz nu ar trebui să fie o politică socială. Vă mulțumesc. Grazie, James. Chiude, onorevole Rodust. Mulțumesc, domnul Rodust, doamna Rodust, în încheiere. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să mulțumesc experților pentru prezentările interesante și mă adresez acum domnului profesor Tangerman. Dumneavoastră ați evidențat clar în prezentarea dumneavoastră că puneți sub semnul îndoielii plățile directe pentru că considerați că acestea nu se leagă direct de securitatea alimentară. Eu mă întreb atunci de ce în anumite domenii avem totuși plecări uh, masive din agricultură. Aceste plăți uh, nu sunt menite totuși să păstreze oamenii acolo. Spuneți apoi că <clears throat> plățile au o legătură cu, plă- cu prețurile au o legătură cu plățile directe. În uh, Germania 11% din venit se cheltuie pe alimente. Mie nu mi se pare prea mult. Uh, cred că mulți ar fi dispuși să plătească chiar mai mult pentru alimente de calitate. Dar acum întrebarea mea. Mi s-a părut interesant când ați spus că <clears throat> echitate trebuie să existe, însă mai întâi trebuie făcut un test al veniturilor. Puteți ne explicați aici? Credeți că se poate compara cumva cu ajutorul social din Germania, ca fiecare țăran uh, să descrie în mod uh, clar care este situația veniturilor lui? Cum anume vedeți o punere în aplicare la modul tehnic? Mulțumesc. Domnul președinte, își cere scuze interpreților uh, și spune publicului că avem foarte puțin timp la dispoziție, nu putem depăși prea mult timpul. Dau acum cuvinții experților, spune domnul președinte, pentru răspunsuri foarte, foarte scurte. Vă rog. Ich bedanke mich herzlich für die vielen sehr interessanten Mulțumesc foarte mult pentru întrebările interesante și observațiile făcute. Nu pot decât uh, să vin cu un răspuns uh, succint. Întrebarea fundamentală de unde ar trebui mai bine finanțată punerea la dispoziție de bunuri uh, publice comune. În opinia mea, se poate face doar de la pilonul 2, pentru că doar acolo se poate face o suficientă diferențiere conform diversității acestor bunuri publice, pentru că nu fiecare hectar din Uniunea Europeană poate să furnizeze în aceeași măsură bunuri publice. Acest lucru trebuie diferențiat. și de aceea se impune să fie tratat la pilonul 2. Pentru mine, așadar, ar trebui să existe o politică mai țintită care să transfere fonduri de la pilonul 1 la pilonul 2. Și apoi uh, domnul Des întreabă cum rămâne cu cofinanțarea. Dacă procedăm în continuare ca și în cadrul modulării, Uh, cu transferuri de la pilonul 2 la 1 și cu cofinanțare națională, uh, lucrurile nu fac decât să se complice și uh, să coste mai mult și asta nu poate fi obiectivul politicii agricole comune. De aceea trebuie găsit alt sistem. Și poate o să mă considerați de dreptul revoluționar dacă spun că, într-adevăr, statele uh, membre totuși ar trebui să cofinanțeze pentru că ele, la urma urmei, trebuie să decidă unde anume e nevoie de aceste bunuri uh, publice. Și poate că ar fi mai util să se reducă contribuțiile statelor membre la bugetul UE, dându-le astfel posibilitatea uh, să, să aibă fondurile necesare pentru cofinanțare. S-a întrebat ce înseamnă remunerarea bunurilor publice per unitate. A fost o formulare foarte succintă din partea mea, dar este tocmai ce se întâmplă acum cu pilonul 2. iar aceste plăți ar urma să fie și statuate contractual, printr-un contract între fermier și stat, care să specifice clar ce trebuie să livreze, să furnizeze respectivul agricultor sau fermier. Sigur că nu se poate exprima în tone, dar e important ca prestația să fie clar definită, iar apoi să se încheie un contract care să-l oblige pe fermier să furnizeze tocmai acea prestație. Sigur că se poate discuta uh, cum anume s-ar putea stabili valoarea acestor plăți, dar există diverse metode prin care s-ar putea face acest lucru. Altă întrebare a fost aceea de ce rotația culturilor nu ar fi compatibilă cu regulile OMC. Nu e vorba de o incompatibilitate generală, însă plățile directe în momentul de față se notifică OMC și se încadrează în prezent în această cutie verde. Și dacă aceste plăți directe se doresc a fi încadrate <clears throat> în cutia verde, atunci nu trebuie să fi nevoit să produci ca agricultor pentru a putea beneficia de ele și de plăți uh, uh, directe nu poți beneficia decât uh, dacă produci. Cine are părloage nu poate beneficia de plăți directe. Așadar, dacă astfel se creează premisele, se creează și premisele ca cineva să plătească, să primească plăți pentru ca fermierul să producă și dacă aceasta este premisă, nu se mai încadrează la regulile OMC. Apoi, ce mă apropie de finalul intervenției mele, domnule președinte? Dacă plecarea din agricultură nu constituie o problemă pentru siguranța alimentară, nu, nu, constituie pentru că n-au plecat terenuri din agricultură, cu mici excepții care uh, țin de reutilizarea terenurilor agricole pentru construcție sau infrastructură, pentru că pe ansamblu suprafața agricolă nu a scăzut. Mă refer tot la venituri. Dacă vrem să vorbim serios atunci când spunem că plățile directe vrem să le facem în mod echitabil pe viitor. Atunci, ar trebui într-adevăr să vedem care este venitul beneficiarului și presupun că regina Angliei nu ar avea nevoie de astfel de plăți directe, dar alți agricultori da. Uh, intervine președintele și îmi cer scuze, continuă vorbitorul, nu am văzut declarația de venit a reginei Angliei și este întrerupt de președinte, are acum uh, cuvântul uh, Vincent. 45 secunde, 45 de secunde doar. O primă idee. Cred că trebuie să, trebuie să fim cât mai concreți și detaliile contează și dincolo de ideile majore, uh, ne, trebuie să ne întrebăm dacă dorim sau nu să redistribuim uh, fondurile care sunt inadaptate situației de, uh, neadaptate situației de volatilitate. Pe de altă parte, gestionarea riscurilor este foarte importantă și o a doua idee sunt absolut în favoarea ideii ca în primul pilon să existe o tendință ecologică chiar dacă toată lumea nu e de acord cu mine. dans le sens de la prise și putem uh, lua în cont anumite criterii pentru a da mai mult sens primului pilon. În fine, trebuie să fiți foarte vigilenți la plafonarea uh, ajutoarelor, uh, la ajutorul de bază pentru completarea veniturilor și să răspundeți la întrebarea cine beneficiază de sprijinile publice din partea Uniunii Europene. În fine, Atila Jambor are cuvântul acum. Okay, several, uh, number of comments on... Câteva observații în legătură cu relația dintre agricultură și politicile de dezvoltare rurală. Cred că politicile de dezvoltare rurală nu trebuie să fie legate doar de agricultură. Agricultura trebuie să fie importantă în cadrul acestor politici, dar dincolo de agricultură, există și alte politici care au efecte asupra dezvoltării rurale. Agricultura nu poate să rezolve toate problemele zonelor rurale. Deci, cred că politicile de dezvoltare rurale trebuie să depășească agricultura. Agricultura este doar o parte importantă a politicii de dezvoltare rurală. Deve a comment on uh, the simplification of... Observație în legătură cu simplificarea sistemului de evaluare. Pentru a răspunde foarte pe scurt la această întrebare, trebuie să simplificăm indicatorii. Uh, Cred că sunt peste 100 de, agricul, de, indica, de indicatori și este esențial să îi simplificăm. Alta problemă este că sistemul de valoare nu funcționează bine pentru că de multe ori este un exercițiu strict uh, uh, de bifat uh, căsuțe. Ultima observație. Relația dintre politică și îmbătrânirea populației rurale sunt absolut de acord că există o legătură clară între sărăcie și uh, uh, îmbătrânirea acestor populații și trebuie politica să găsească soluții. Doresc să mulțumesc tuturor, mai ales experților, spune domnul președinte. Vă mulțumesc pentru dezbaterea foarte intensă, astfel ne dăm seama că sunt multe lucruri la care trebuie să ne gândim. O mică observație la ultimele observații ale profesorului Tangerman. Poate Congresul American, cine știe cum ar fi reacționat el la această ultimă intervenție a domnului Tangerman. Comisia Agricultură din Congresul American poate ar fi reacționat în mod diferit de noi. Vă mulțumesc, mulțumesc experților. Uh, iar noi, Comisia pentru Agricultură, ne revedem pe data de 28 februarie la ora 15. Se suspendă ședința și domnul președinte își cere scuze.